Okay, um, shall, we make a start? Dragi colegi, haideți să începem. Avem uh, destui membri de calitate aici ca să putem să începem discuțiile noastre. Mai întâi, uh, haideți să vedem dacă putem adopta ordinea de zi. Aveți uh, calendarul, aveți programul în fața dumneavoastră. Dacă nu există obiecții, nu sunt probleme, atunci Mergem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din 25-26 februarie. Dacă din nou nu aveți comentarii, nu aveți obiecții, considerăm că se adoptă. Și acum câteva comunicări din partea președintei. Vreau pur și simplu să vă amintesc că mâine, joi 21 martie, de la 9 la 12.30, vom fi în altă sală, vom fi în clădirea PHS peste pasarele, iar uh, întâlnirea începe la nou fix pentru că vom avea un dialog economic și un schimb de vederi cu noul președinte al Eurogrupului, sper că îi pronunț numele corect, Ieroen Disembloem, după care la punctul 9, problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri, unde este raportor doamna Silvie Gular, Vreau să vă informez că aici amendamentele la avizul acesta au fost amânate pentru o altă ședință, deci uh, nu vom discuta acest punct. Acestea au fost uh, comunicările pentru această dimineață. Fără a mai pierde timpul, haideți să trecem la primul nostru raport. Raportoarea noastră este prezentă. Doamna Moisa Cleva este prezentă și știu că o să avem destul de multe amendamente. Ne va prezenta avizul domniei sale cu privire la combaterea fraudei fiscale, evaziunii fiscale și paradisurilor fiscale. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vreau mai întâi să mulțumesc colegilor care au înaintat cele 236 de amendamente la raport și vreau să adresez mulțumiri speciale raportorilor din umbră cu care ne-am întâlnit săptămâna trecută la Strasburg, unde am și ținut primul schimb de opinii cu privire la propunerile de amendamente de compromis. Eu sunt recunoscătoare pentru toate observațiile făcute de colegi și sper ca până la sfârșitul acestei zile să pot să elaborez o nouă versiune a amendamentelor de compromis. O să vă trimit uh, această versiune până la sfârșitul zilei în curs. Dar am vrut, uh, înainte de a face versiunea finală, să aștept să vedem care va fi dezbaterea din comisie de astăzi deoarece uh, această temă este dezbătută și în alte instituții și este de actualitate globală. Eu aș vrea ca raportul nostru să fie foarte puternic, solid și să indice clar poziția Parlamentului. Cred că cele 26 de amendamente de compromis merg în această direcție. Acest uh, raport este unul de proprie inițiativă, ceea ce ne permite mai multă uh, libertate în exprimarea ideilor și observațiile noastre. Totuși, aș vrea ca cei de la Consiliu să ne ia în serios. Așa că sper să putem uh, obține o majoritate puternică atât în această comisie cât și în plenul Parlamentului în mai pentru a vehicula o definiție clară a paradisurilor fiscale și să putem adopta sancțiuni împotriva acestora. Mulți uh, deputați uh, gândesc ca mine. Aș vrea acum să aud care este opinia colegilor mei cu privire la amendamente, însă înainte de asta câteva cuvinte despre propunerile de compromis. M-am bucurat să văd că foarte multe amendamente insistă pe rolul important pe care Uniunea Europeană îl joacă pe arena internațională. Noi uh, trebuie să transmitem aceste concluzii concluzia din raport, nu doar decidenților politici, ci și către OCDE, G20, Forumul Global și G8. Principiile europene de transparență, schimb automat de informații și suprimare a practicilor fiscale negative trebuie să devină principii cheie în toate procedurile și acordurile internaționale. Deocamdată nu pot să spun decât că voi uh, introduce un capitol separat în acest raport prin care să reunesc toate ideile, toate observațiile referitoare la frauda fiscală și paradisurile fiscale în țările în curs de dezvoltare. Vreau deci să avem o dimensiune internațională a raportului nostru și săptămâna trecută când ne-am întâlnit cu uh, raportorii din umbră am discutat aceste lucruri, iar cei de la DEVE au venit cu soluții bune. De asemenea, aș uh, vrea să putem da autorității competente puterea de a trece la acțiune și de a revoca licența bancară a instituțiilor financiare, a consultanților financiari, dacă se constată că aceștia asistă la frauda fiscală oferind uh, clienților produse sau servicii prin care îi ajută să evite plata impozitelor, să facă fraude fiscale sau dacă îi sfătuiesc să nu colaboreze cu autoritățile fiscale. În plus, raportul nostru va fi actualizat uh, în lumina propunerii Comisiei referitoare la noua directivă de combatere a spălării banilor. Aceasta a fost publicată chiar uh, când noi uh, redactam raportul, deci multe amendamente ar putea veni uh, pe baza propunerii comisiei și uh, mi se pare esențial că în comunicarea sa comisia spune că în statele membre trebuie să existe registre de comerț, registre cu privire la fondurile fiduciare și alte structuri asemănătoare, registre publice. Și, în fine, Salut ideile colegilor mei cu uh, privire la fixarea prețurilor, la transferul uh, profiturilor. Pentru că știu că întotdeauna transferul profiturilor obținute în uh, alte țări este o problemă de importanță internațională. Dar pentru asta avem soluții. Putem să actualizăm liniile directoare ale OCDE, putem revizui obligațiile existente, din uh, liniile directoare ale Uniunii Europene cu privire la prețurile de transfer. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor, în special uh, raporturilor din umbră și celor care au depus amendamente. Aștept alte observații și, bineînțeles, uh, sper să putem să venim cu amendamente de compromis bune și ca raportul nostru și poziția Parlamentului să fie puternice pe această temă președinte. Mulțumesc raportoarei. Haideți să dăm cuvântul raportorilor. Doamna Pietikainen din partea PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei noastre și raportorilor din umbră pentru colaborare foarte bună, foarte eficientă. Cred că activitatea noastră merge într-o direcție bună și compromisurile cred că vor fi uh, conforme cu linia pe care am adoptat-o noi. E nevoie, într-adevăr, de o definiție mai bună și mai uh, eficientă și o colaborare mai bună între funcționarii din uh, țările noastre. Trebuie de asemenea să aprobăm uh, CCCTB-ul și um, infracțiunile fiscale trebuie să fie prevăzute ca infracțiuni primare în directiva de combatere a spălării banilor. Pentru mine e foarte important că aceste lucruri sunt uh, clare și uh, e nevoie absolut de o definiție internațională pe baza căreia să putem lucra pe viitor. Mie mi se pare că abordarea raportului este foarte bună, pentru că ar trebui să ne concentrăm nu atât de mult pe echilibrul de putere între statele membre și instituțiile europene, ci pe modul în care putem să folosim instrumentele existente pentru a combate mai eficient uh, frauda fiscală și uh, planificarea fiscală agresivă. Cred că ar fi bine ca să putem insista mai mult pe aceste idei. Și dacă sunteți de acord, am putea să-i cerem Consiliului să organizeze o întâlnire la nivel înalt pe tema fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive. Pentru că, uitându-ne la amploarea acestor probleme, este clar că e nevoie de o dezbatere. Sunt câteva idei pe care aș vrea să le menționez Aș vrea să fim uh, foarte concreți în ce privește dimensiunea internațională. Ar fi foarte util ca Uniunea Europeană să îndemne OCDE-ul să facă schimb automat de informații, să existe standarde internaționale agreate și acestea să apară în toate acordurile OCDE. Statele membre nu trebuie să ofere subvenții, ajutoare de stat sau uh, niciun fel de finanțare pentru participarea la achizițiile publice actorilor care au fost uh, găsiți vinovați de infracțiuni fiscale. În ce privește prețurile de transfer, avem un instrument uh, foarte eficient pe care ar trebui să-l amintim și anume acordul avansat uh, cu privire la prețuri, la stabilirea prețurilor și acesta ar putea fi folosit și aici. Am putea eventual să adăugăm o altă cerință la obligațiile existente în uh, acest document. Documentul acesta conține câteva îndrumări și uh, putem să îl actualizăm astfel încât să se refere și la tranzacții efectuate în um, paradisurile fiscale. Să se știe mai clar uh, ce fel de tranzacții au loc acolo, ce bani sunt uh, vehiculați pe acolo și care este temeiul juridic în baza căruia putem să luăm măsuri împotriva planificării fiscale agresive. Putem, de asemenea, să cerem o revizuire limitată a directivelor referitoare la contabilitate pentru a revizui situația entităților care se află pe lista neagră europeană. Dacă creștem gradul de transparență, va fi mai ușor pe viitor să soluționăm aceste probleme. Va trebui să creăm o presiune publică împotriva actorilor care se pretează la infracțiuni fiscale. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. O să-i dăm cuvântul domnului Icu din partea verzilor. Thank you. Mulțumesc. Am crezut că va fi întâi ALDE, dar dacă raportorul lor din umbră nu este, nu, doamnă președintă, stați liniștită, nu, mă, nu, nu vreau să intervin în programul dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc uh, raportoarei pentru raport. Uh, voi fi succint pentru că sunt convins că putem ajunge la un echilibru și la, echilibru, la un echilibru cu marile grupuri. Uh, schimbul de opinii pe care l-am avut deja referitor la frauda fiscală, evaziunea fiscală și paradisurile fiscale Ehm, a arătat că aproape toată lumea este de aceeași uh, părere. Poate că și dumneavoastră vă veți uh, alătura mai târziu. Cred că este vorba de un uh, bun um, document. Mă bucură mai ales definiția um, definiția um, paradisurilor fiscale eu, uh, fiind uh, olandez, știu că guvernul meu ar vrea să nu urmăm această definiție și va deveni foarte clar conform acestei definiții că suntem un paradis fiscal și cred că trebuie să fim uh, transparenți aici. Însă mă îngrijorează unele amendamente depuse de către colegii mei referitoare la eliminarea faptului că vrem să anulăm permisul, licența bancară în caz de fraudă mi se pare surprinzător să eliminăm astfel de aspecte. De asemenea, dorim să uh, sau facem apel pentru ca secretul bancar în Elveția să fie uh, să fie eliminat și uh, există amendamente care doresc să elimine asta, mi se pare o problemă. Apoi există câteva amendamente în care se cere ștergerea prevederilor de la țară la țară, care sunt prevăzute să elimine frauda fiscală. Eu sper că, vom, uh, că nu vom vota aceste amendamente, că vom rămâne la, la amendamentele din umbră și mulțumesc tuturor celor implicați în obținerea acestor uh, compromisuri. Am o întrebare pentru comisie, dacă toți sunt aici. Dacă vorbim despre evaziune fiscală, există două uh, aspecte problematice două directive de altfel. Um, este vorba de directiva um, referitoare la drepturile de autor um, și la încă o uh, directivă. Și aș vrea să întreb Comisia dacă, se, dacă va face o revizuire a acestora. În rest, aștept cu nerăbdare negocierile referitoare la compromis și cred că putem să ajungem la un acord. Mulțumesc, domnule Eichhout. Vom uh, reveni după ce am mai uh, ascultat câțiva vorbitori. Domnul Strecec, în numele CER. Bună dimineața, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Ce început uh, sarcastic, minunat uh, al acestei dezbateri de astăzi. Apreciez și sunt convins că fără umbră de îndoială argumentul, um, remarca dumneavoastră a făcut într-un spirit prietenos, deci nu voi răspunde. Dar s-ar putea să vă surprind cu unele dintre punctele pe care am să le uh, subliniez eu astăzi, dar nu multe dintre ele, vă asigur. Doamnă raportor, doamna raportor a, pre- a elaborat un raport care vorbește despre fraudă fiscală, evitarea plății impozitelor și despre paradisuri fiscale, iar eu mă voi, voi urma această listă cu filozofia mea, dacă doriți, care m-a făcut să depun amendamentele mele. În primul rând, frauda fiscală. Se estimează un trilion de euro pierderi din frauda fiscală și este uh, Regretabil acest lucru, domnule Eichhout, regretabil. Un cuvânt care s-ar putea să vă surprindă din, venind din gura mea. Și sunt necesare măsuri, sunt binevenite măsuri care să răspundă la această uh, problemă. Sunt de acord cu doamna Gular, care nu este aici, uh, doamna Gular care subliniază nevoia de a preveni pierderea veniturilor rezultate din frauda fiscală, astfel încât uh, aceste venituri recuperate să uh, poată duce la scăderea uh, ratei de impozitare. Este ceva ce putem sprijini. Și, în general, sunt de acord și cu doamna raportor când spune că frauda fiscală poate să submineze încrederea cetățenilor în justețea colectării taxelor. Sunt de acord cu asta. Evitarea plății impozitelor. Ei bine, aceasta poate fi văzută din două perspective. În primul rând, poate fi văzută ca o consecință directă a unui sistem netransparent, a unor coduri fiscale netransparente care sunt pline de derogări. Asta face, uh, asta hrănește evitarea plății impozitelor. Și în al doilea rând, reacțiile contribuabililor uh, referitor la modul în care banii lor sunt colectați și redistribuiți. Contribuabilii nu sunt mulțumiți de modul în care guvernele uh, gestionează banii lor. În amendamentele mele uh, pun accentul pe ceea ce numesc evitarea, planificarea fiscală, evitarea agresivă a plății impozitelor și acesta este un fenomen care trebuie combătut. Însă ceea ce a fost interesant, uh, citind amendamentele, a fost că uh, frauda fiscală și evitarea plății impozitelor a dus la o dezbatere dură referitoare la concurență și dacă ea este bună sau nu. Eu sunt de părere că orice fel de concurență este bună, deci și cea fiscală. Deci nu voi putea sprijini niciun fel de amendament care să meargă uh, în acest sens, care să meargă înspre armonizarea fiscală. Paradisurile fiscale. În ciuda faptului că și eu am, și eu am depus un amendament în care subliniez că UE ar trebui să fie activă la nivel G20 și G20 referitor la uh, o guvernanță fiscală, sunt sceptic că se poate negocia un nivel, un acord um, global în viitorul apropiat. Și apoi un punct ce are legătură cu asta, referitor la, o, la noua definiție a paradisului fiscal, cred că trebuie să respectăm definiția OCDE ca o listă respectată la nivel global de criterii. Nu trebuie să încercăm să, să inventăm propria noastră definiție europeană a unui paradis fix, fiscal. Vă mulțumesc oricum uh, și aștept cu nerăbdare continuarea dezbaterii într-o atmosferă cât se poate de prietenoasă. Președinta, mulțumim. Trecem la domnul Handel în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că, în urma primei noastre dezbateri din uh, comisie, munca raportoarei a luat o turnură foarte constructivă și putem sprijini ceea ce este în acest raport și mai ales ce este în compromisuri. După cum au spus și verzii, nu suntem de acord cu eliminările propuse în amendamente. Nu cred că este vorba de o strategie, nu cred că poate să existe o strategie de diluare a acestui raport. Trebuie să fie vorba de faptul că dacă facem un raport din inițiativă, trebuie să-i spunem clar comisiei ce poziție avem noi, ce propunere avem noi pentru a schimba situația actuală care este complet nesatisfăcătoare. Aș dori să-i spun antevorbitorului meu două lucruri. Am avut deja posibilitatea uh, de a avea o dură controversă în acest sens dacă avem un trilion de fraudă fiscală în Europa și asta este văzut ca regretabil, este o formulare care face ca acest fenomen să pară inofensiv. Dar ceea ce se întâmplă este infracțiune pe spatele societății și oamenii politici tre trebuie să acționeze aici. Apoi, piața nu reglementează totul. Și știm asta, nu numai în momente de criză, dar și ă, după ce am văzut ce au făcut piețele financiare în Europa și în lume, este nevoie să re-reglementăm astfel încât ă, economia și lumea financiară să contribuie ă, la societate și nu să o controleze. Eu apoi nu sunt de părere că orice fel de concurență este bună, mai ales nu în cazul uh, taxelor, pentru că putem constata la ce duce această concurență fiscală în întreaga Europa. În fiecare zi putem vedea consecințele și vedem că ele sunt suportate de către cei slabi în societate, dar și uh, de către infrastructura din statele membre. Deci consider că în acest raport trebuie să spunem clar despre ce trebuie să fie vorba. Fiecare societate, fiecare infrastructură, fiecare stat membru are nevoie de taxe deci, sau de un sistem fiscal um, rezonabil care um, astfel încât cei care se sustrag acestui sistem să fie uh, și sancționați. Este o poziție pe care o împărtășesc cu mulți dintre colegi în cazul acestui raport. Eu consider că, având în vedere ultimele evenimente, cred că ar trebui să mm, fim mai atenți și cu criteriile referitoare la paradisurile fiscale. Definiția OCDE este bună, dar orice poate fi îmbunătățit întotdeauna. Mulțumesc, domnul Tero, numele FD. Thank you, Madam Chair. I shall give my remarks in Finnish. Suhtaudun yhä pohjimmiltaan hyvin myönteisesti tähän raporttiin, se on tärkeää. Mulțumesc. Eu am o poziție mm, foarte favorabilă față de acest raport. Este unul foarte important. Evitarea plății impozitelor, frauda fiscale sunt mm, aspecte foarte negative și foarte importante. Trebuie să fie foarte clar care este obiectivul acestui raport. și trebuie să vedem ce trebuie să facem pentru a evita evaziunea fiscală și frauda fiscală. Am să vă explic uh, principiile care stau la baza amendamentelor mele și sper că vor fi incluse la final. Nu trebuie neapărat să avem un sistem armonizat uh, de taxare. Însă trebuie să ne asigurăm că politica fiscală face parte din, um, din politicile uh, din, țin de guvernele statelor membre. Um, apoi, chiar dacă evitarea plății impozitelor este negativă, concurența fiscală trebuie să fie prezentă și în viitor. De asemenea, reducerea fraudei fiscale este esențială. Nu vrem să schimbăm întreg sistemul fiscal. Mulțumesc foarte mult. Mai avem uh, persoane înscrise la vot. Doamna Luling. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și am înaintat unele amendamente. Nu știu dacă au fost preluate sau nu deocamdată. Dacă au fost înscrise în amendamentele de compromis, fiindcă nu le am. Și vreau să vă spun că nici nu am avut timpul să discutăm la grup despre amendamentele de compromis. Eu uh, una am înaintat uh, unele amendamente, dat fiind faptul că mi se pare că trebuie să exprimăm lucrurile foarte limpede asemenea tuturor, uh, sunt de acord cu ideea că fiecare cetățean și fiecare companie are datoria de a-și plăti impozitele pe care le impune legea. În egală măsură îmi dau seama că această criză financiară pe care, prin care trecem și care nu-i zărim uh, sfârșitul a făcut, a um, agravat frauda fiscală. Din câte am auzit până acum, am înțeles că nu există dezacord în ceea ce privește obiectivele, dar până la urmă discuția se învârtește în jurul modului de a obține acest lucru și pentru a înregistra progres, după părerea mea, am avea de câștigat dacă ne-am întemeia pe fapte dovedite fără să uh, scoatem din buzunar tot soiul de cifre cu sute de zerouri. Ar trebui să ne bazăm pe experiență decât pe tot soiul de sloganuri. Cred că se poate, cred că este posibil să împăcăm protecția uh, sferei private și, în egală măsură, plata impozitelor. Această metodă este foarte simplă. Este vorba despre sistemul reținerii la sursă, care este simplu și eficient în același timp. Sunt de acord că directiva privind uh, impozitarea depozitelor ar trebui să fie îmbunătățită și dacă baza fiscală ar fi mai mare, nu s-ar putea ocoli plata impozitelor așa cum se întâmplă la ora actuală. Dar să spui că secretul bancar și plata impozitelor sunt antinomice este un neadevăr. În egală măsură îmi dau seama că Germania, care militează ferm pentru schimbul automatizat de informații între statele membre, ale Uniunii Europene, e vorba despre impozitarea depozitelor, practică la ea acasă sistemul reținerii la sursă, fiindcă acest sistem este simplu și eficient. Eu cred că este ciudat în contextul în care avem o piață unică să coexiste două regimuri diferite – unul pentru nemți la ei acasă și celălalt pentru uh, nemții din uh, afara țării. După mine, lucrurile se bat cap în cap. Și uh, bag mâna în foc că e o discriminare aici. Încă un aspect important este acceptarea impozitelor. Fie că ne place sau nu, Așa stau lucrurile. De la un uh, prag, există un prag psihologic de impozitare, după care cetățenii uh, se simt uh, jefuiți și dacă se întâmplă așa ceva, atunci tendința naturală este de a se îndrepta către locuri mai îngăduitoare sau de a înșela. În Franța, de pildă, mă surprinde faptul că nu se pune destul accentul pe această problemă, fiindcă cetățenii trebuie să dea statului 75, 80 sau chiar 100% din ce câștigă. Prin tot soiul de impozite adunate, ceea ce nu poate decât să ducă la mânie. Iar uh, oamenii politici ar face bine să țină cont de aceste manifestări mai degrabă decât uh, să să ducă mai departe această vânătoare de vrăjitoare care nu face decât să-și sără, să sărăcească țara. Și mai departe, cred că ar fi bine pentru comisia noastră să ne întemeiem observațiile pe informații verificate și incontestabile. Aș dori să cer doamnei raportor să nu îmbrățișeze sloganul uh, facil, fiindcă cred că am putea să discutăm și să negociem și trebuie să facem acest lucru fără să, să ne aruncăm uh, uh, vorbe goale în față și cred că sper că amendamentele de compromis să meargă în acest sens. Am văzut că mai mulți colegi din grup au înaintat amendamente Iar după ce vom discuta, voi putea spune mai multe, voi sp- vă voi putea spune atunci dacă accept amendamentele de compromis sau nu. Okay, we'd ask the commission. Mulțumesc. Comisia. Uh, rugăm Comisia să răspundă întrebarea domnului Aicud. Avem un reprezentant al Comisiei alături de noi pe care îl rog să ia cuvântul. Thank you very much. Perhaps first to. Mulțumesc. În primul rând, Vreau să mulțumesc Comisiei și raportorului pentru uh, modul în care ne-au uh, sprijinit planul de acțiune și uh, documentul nostru din decembrie. Acum uh, aș dori să uh, răspund domnului Aicaud în ceea ce privește calendarul cu privire la revizuirea directivei Acesta este una dintre cele 34 de acțiuni din planul de acțiune adoptat pe data de 6 decembrie, prevăzută fiind pentru anul acesta această acțiune. Sperăm să ne finalizăm uh, procesul de revizuire până în toamna acestui an, iar scopul nostru este acela ca odată ce am, uh, avem uh, reguli de combatere a abuzurilor în uh, regulamente, trebuie să evaluăm modul în care directivele actuale servesc scopului uh, acesta. Acesta va fi un element foarte important al uh, procesului de revizuire ce se desfășoară. În ceea ce privește directiva cu privind la, la filiale, avem unele îngrijorări în ceea ce privește unele Uh, elemente disproporționate hibride. Și în ceea ce privește calendarul, uh, sper să ne finalizăm revizuirea și dacă vor uh, fi amendamente, dacă vom, vor fi înaintate amendamente, sper să se întâmple în luna octombrie-noiembrie acestui an. Dacă profit de prilejul cam cuvântul pentru a sublinia faptul că noi am um, analizat da, foarte profund modul în care putem rezolva problema paradisurilor fiscale în recomandarea din luna decembrie. Am încercat să definim paradisul fiscal, oferind criterii foarte clare, după părerea mea, nu numai pe baza criteriilor OCDE, dar și uh, pe baza criteriilor pe care le, folosesc, le folosim pentru statele membre în uh, cadrul codului de, de conduită pentru impozitarea societăților. Și ne-am gândit și la posibile măsuri de încurajare a țărilor să respecte standardele de bună guvernare care sunt uh, corecte aici. Și în momentul în care nu respectă aceste standarde, am încercat să propunem măsuri pe care le-ar putea lua statele membre pentru a încuraja paradisurilor fisc- paradisurile fiscale să o ia în altă direcție. Deci am făcut propuneri clare în acest sens în recomandare și, bineînțeles, ne menținem aceste propuneri. Am analizat cu mare atenție și, aloc- și, atribuir- și alocarea competențelor uh, între statele membre și Uniunea Europeană. Iar propunerile noastre ni se par uh, potrivite și în conformitate cu mandatul uh, acestei recomandări. Bineînțeles, suntem gata să informăm Parlamentul și să dăm explicații Parlamentului cu privire la uh, să um, explicăm aceste propuneri. Unele dintre aceste idei au fost avute în vedere în momentul în care am pregătit recomandările și, dintr-un motiv sau altul, am renunțat la ele. Iată de ce suntem gata să vă explicăm raționamentul din spatele deciziilor și propunerilor pe care le-am făcut în cele două recomandări și în planul de acțiune. O să mă opresc aici, vă mulțumesc. Um, Mr. Aykut, did that... Domnule Aykut, uh, v-am mulțumit răspunsul? Da. Bun. Foarte bine. Mergem mai departe acum la doamna raportor, care va uh, discuta despre ce s-a ne va spune câteva cuvinte despre ce s-a spus. Mulțumesc! Uh, estimarea de un trilion de euro pierduți anual uh, din cauza fraudei fiscale și evitării fiscale este rezultatul, este o cifră dintr-un uh, studiu cerut de domnul Murphy. Și, uh, efect, elaborat de unele instituții independente. A fost folosit acest studiu și de comisie și de, de toate instituțiile europene. Știu că este greu să, să se facă o estimare în acest domeniu. aproape că este imposibil, dar avem acest uh, studiu din partea mai multor uh, instituții economice independente. Iată de ce am folosit aceste cifre în raport. În ceea ce privește definițiile. Da, domnule Strecec, noi am hotărât la întâlnirea raportorilor din umbră, cu raportorii din umbră să menținem uh, definiția evitării fiscale, fraudei fiscale și planificării, agresi- planificării fiscale agresive. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește evitarea agresivă a plății impozitelor, dar majoritatea a hotărât să folosească aceste definiții în uh, raport, dar bineînțeles că putem să mai discutăm despre acest lucru pe viitor în a doua rundă a negocierilor. Așa cum v-am promis uh, dimineață, o să vă trimit o a doua versiune a compromisurilor în această seară sau mâine dimineață cel târziu. Amendamentele dumneavoastră sunt incluse în multe compromisuri. Vreau să vă spun deja că sunt de acord cu o mare parte din ideile propuse de dumneavoastră, dar nu cu toate. În ceea ce privește definiția paradisurilor fiscale și definiția OCDE, sunt întru totul de acord cu definiția OCDE. Mi se pare foarte bună, dar problema este că din cauza acestei definiții rămân multe părți uh, neacoperite. Iată de ce la Econ sau uh, la, am putea încerca să îmbunătățim această definiție, să încercăm să existe un fel de contribuție europeană, să-i spunem așa, la definiția paradisurilor fiscale. Îmi cer scuze raportorilor din umbră, fiindcă nu am avut suficient timp la reuniunea noastră să, să discutăm despre definiții și sancțiuni dacă ești pus pe lista neagră a paradisurilor fiscale. Majoritatea amendamentelor însă mergeam în aceeași direcție cu privind la definițiile și sancțiunile care sunt, uh, în, care sunt în aceeași direcție cu amendamentele. În ceea ce privește revocarea licenței bancare, acesta, a fost, acesta este un element uh, central al raportului la care țin foarte mult. S-au înaintat unele amendamente, câteva amendamente, care au cerut eliminarea a, uh, acestui element, dar dar în mare parte am primit sprijin și la reuniunea raportorilor din umbră pentru această idee. Apoi, eh, impozitarea e la latitudinea statelor membre, e adevărat. Dar din cauza acestei cifre exorbitante care se pierde anual din cauza acestor activități, am încercat să merg puțin mai departe. Așa cum am spus într-un raport, putem face acest lucru. sigur, mai trebuie să negociem cu Comisia Europeană și mai ales Consiliul European. Dar dacă avem un raport bun, o, o definiție bună și un mesaj care transmite un mesaj uh, puternic din partea Comisiei Econ și a Parlamentului, atunci putem face acest lucru. Dacă nu, atunci raportul nu mai valorează atât de mult. Iată de ce uh, cred că trebuie să menținem aceste puncte puternice ale raportului. Cred că acest raport poate să, poate să fie unul puternic după ce negociem amendamentele de compromis. Sunt uh, foarte mulțumită de amendamentele care au fost înaintate. Marea parte a amendamentelor mergeau, se îndreptau în aceeași direcție. Iată de ce aceste amendamente mi-au dat sprijinul de care aveam nevoie pentru a avea până la urmă un raport puternic, ceea ce îmi doresc. Așa cum am spus și răspund aici și doamnei Luling, o să mă asigur, vă promit că primiți a doua versiune a compromisurilor uh, în această seară sau mâine dimineață. Și cred că o să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Thank you very much to... Mulțumesc, mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 24 aprilie și uh, calendarul este de a, fi, de a ajunge în plenară în uh, luna mai. Bun, am încheiat discuția pe marginea acestui punct uh, de pe ordinea de zi. Nu vreau să încep următorul punct de pe ordinea de zi, fiindcă pe ordinea de zi este programat la 10 fără 5 și raportorii din umbră nu sunt prezenți. Deci luăm o scurtă pauză de 5 minute, dar vă rog să, să vă întoarceți. Peace.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

Uh, colleagues, um, can I ask you to take your seats? Dragi colegi, vă rog să vă așezați ca să putem începe. N-aș vrea să nu ne mai încadrem în timp, pentru că știu că din această cauză, pentru unele puncte, nu ne mai rămâne vreme la sfârșit. Adică, haideți să încercăm să ne încadrăm în timp. Could this be? Okay. okay. Yeah, well... So we won't continue that, problem, will we? Acesta este raportul meu și cum sunt uh, și uh, președinte a comisiei, sunt aici deci în dublă calitate. Dragi colegi, sper că ați avut ocazia să citiți uh, raportul meu în uh, prezentarea mea inițială am uh, încercat să vă conturez abordarea pe care doream să o adopt și principiile pe care aș fi vrut să le avem în vedere pentru reforma sectorului bancar. Pentru că acesta e un raport din uh, proprie inițiativă, eu am o libertate destul de mare pot să vin cu tot felul de idei inovatoare și dumneavoastră, raportorii din umbră și ceilalți deputați, aveți de asemenea ocazia să uh, îmi spuneți părerile dumneavoastră în toată libertatea. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu comisarul Barnier și domnia sa abia așteaptă să audă ce avem noi de spus pe această temă. Vrea să țină cont de părerea comisiei noastre și a Parlamentului, așa că sper ca dezbaterea să fie cât mai largă. Vreau să recapitulez acum pe scurt uh, abordarea mea. Pe scurt, pentru că vreau să aloc mai mult timp discuției cu dumneavoastră, nu vreau să vă reduc intervențiile și, în plus, vrem să dăm cuvântul și Comisiei Europene. După cum știți, anul trecut, în februarie 2012, Comisia Europeană a înființat un grup de experți la nivel înalt. Asta pentru a analiza dacă e nevoie de reforme suplimentare a sectorului bancar european și um, dacă aceste reforme ar reduce probabilitatea și impactul falimentului bancar și dacă ar asigura continuarea funcțiilor economice vitale în caz de faliment pentru a-i proteja mai bine pe clienții retail. Raportul uh, meu uh, salută raportul grupului la nivel înalt și uh, acești experți au ajuns la aceeași concluzie cu care am ajuns noi în alt raport, și anume că există prea, mult, prea multe riscuri asumate, o multiplicare excesivă a câștigurilor și pierderilor, Uh, cerințe de capital și lichitate inadecvate și o complexitate excesivă. Știm că acestea sunt uh, cauzele primare ale crizei financiare. E nevoie de reforme uh, la nivel de reglementare, însă grupul de experți a ajuns la concluzia că, pe lângă reformele structurale, e nevoie în special de o separare foarte clară între activitățile financiare riscante și activitățile de bancă, activitățile de depunere. Uh, Separarea aceasta este foarte importantă pentru că astfel um, componentele vitale din punct de vedere social ar fi mai bine protejate și um, ar fi um, deci separate de activitățile de tranzacționare uh, care sunt uh, extrem de riscante. O astfel de separare ar face structurile bancare mai simple, mai transparente și ar fi mult mai ușor să le ajutăm în cazul care trebuie restructurate uh, și um, le-am putea și supraveghea mai bine. Sectorul bancar trebuie să reziste mai bine la potențialele crize financiare și ar trebui ca uh, statul să nu mai suporte riscuri și costuri în cazul în care băncile au probleme. Trebuie să facem o reformă pentru ca sistemul bancar să devină mai sigur, stabil și eficient, să servească nevoile economiei reale, clienților și consumatorilor și în special să aprovizioneze cu credit economia reală, pentru că am văzut în continuare că firmele nu au acces la finanțarea de care au nevoie și nu, astfel economia nu se poate dezvolta. Deci, cum am spus eu inițial, am vrut să enunț câteva principii cheie pentru reducerea complexității, sporirea competitivității, limitarea legăturilor dintre activitățile riscante și cele comerciale, îmbunătățirea guvernanței corporative și um, am um, spus în raportul meu că este absolut nevoie de un sistem de salarizare responsabil, să nu se încurajeze astfel riscurile excesive. E nevoie de un sistem eficient de rezoluție și recuperare, redresare bancară. Trebuie de asemenea să consolidăm um, capitalul bancar și să se ofere în sfârșit uh, credite pentru economia reală. Trebuie să schimbăm practic cultura bancară. Cultura bancară este uh, foarte importantă pentru reforma noastră. Dacă ne uităm la câteva dintre tablourile de bord ale piețelor de consum, de pildă cel din 2012, vedem că încrederea consumatorilor în sectorul bancar european este la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată motiv pentru care raportul grupului de experți la nivel înalt nu poate fi decât o bază foarte solidă pentru o reformă structurală. Iată, în mare, care sunt uh, ideile raportului meu. Sper ca dumneavoastră să veniți cu comentarii, cu idei de îmbunătățire a raportului. Vreau să vă atrag atenția că în uh, raportul meu, precum uh, și în raportul LICAM, avem identificate 14 grupuri bancare europene um, care dețin uh, o cotă foarte mare de piață. 15 dintre ele dețin 43% din coda de piață și ele totalizează cam 50% din PIB. Din 2000, uh, uh, însă, raporturile s-au inversat. Sectorul bancar și-a modificat cota de piață și poate ar fi interesant să știți pentru dumneavoastră uh, ce se întâmplă în Cipru. În Cipru um, avem um, bănci foarte mari care nu pot fi lăsate să eșueze pentru activele bancare au ajuns la o cotă foarte, foarte mare din PIB. 835%. Am constatat o scădere, o absență a încrederii uh, consumatorilor în uh, bănci. Ei nu mai au încredere să-și lase banii acolo. Dar uh, știm că principiul cel mai important este ca um, clienții să poată avea încredere în banca lor așa cum au încredere în doctori. Și, din păcate, acest lucru nu se adevărește pentru că uh, în ultima vreme, sectorul bancar a avut mai multe eșecuri decât performanțe bune. În toată această reformă a sectorului bancar, problema cea mai importantă pe care trebuie să o dezbatem este cea legată de separare. Cum facem separarea activităților? Nu o facem doar de dragul separării, ci Vrem să nu existe perturbări în activitatea bancară. De ce în Cipru băncile au fost închise până joi, inclusiv pentru că tocmai uh, din cauza faptului că activitățile de retail și activitățile riscante n-au fost separate, e foarte greu ca tranzacțiile să continue, sistemul fiind în criză. Și uh, Actualmente am văzut că în Cipru există proprietari care nu își pot vinde locuințele, bancomatele au rămas fără bani, băncile sunt închise ca să nu se uh, scurgă capitalurile. Deci e o situație nesustenabilă și uh, nesănătoasă. E clar că sistemul bancar de acolo se îndreaptă spre insolvență și aceasta este problema pe care vrem să o preîntâmpinăm, mai ales uh, pentru deponenți. Iată de ce, așa cum spune și Comisia Europeană, separarea activităților este cea mai bună modalitate. Să existe surse de finanțare separate pentru activitățile de retail față de cele de investiții. Și uh, ele nu trebuie să se alimenteze unele pe altele. Capitalul nu trebuie să fie transferat de la un grup la altul pentru a subvenționa activitățile riscante. Comisia ar trebui să țină cont de propunerile BCE, să prevadă criterii foarte clare pentru separarea activităților și să evaluăm riscul sistemic uh, pe care îl presupun entitățile de instituțiile care fac retail, cât și cele care fac uh, tranzacții financiare riscante. Dacă e să trec la guvernanța corporativă, eu cred că nu ar uh, trebui să implementăm uh, propunerea grupului uh, la nivel înalt așa cum apare ea. Sigur, se zice că trebuie să avem niște sisteme mai bune, pentru, mai, mai corecte pentru stimulare, sancțiuni adecvate, dar aceste lucruri nu sunt suficiente. În 2011, noi în Parlament am dat o rezoluție cu privire la corpora- la guvernanța corporativă și um, vrem să se țină cont de această rezoluție a Parlamentului nostru din 2011. Vrem uh, să existe decizii independente și uh, guvernanță independentă pentru toate instituțiile. Vrem să existe de asemenea mecanisme separate de raportare pentru fiecare. Și, uh, în încheiere, Trebuie deci să revizuim sistemul de salarizare, să continuăm sistemele pe care le-am început uh, prin um, CRD3 și CRD4, să creăm o nouă cultură bancară, să punem accentul pe um, activitățile pe termen lung și câștigurile pe termen lung iar um, salariul să fie mai puțin fluctuant chiar până în um, perioada de pensionare pentru directorii băncilor. Vrem să se acorde prioritate și altor uh, instrumente, să insistăm nu doar pe lichidități, ci și pe acțiuni, de pildă. Eu cred că remunerarea la toate nivelurile ar trebui să se bazeze pe performanță. Doar astfel putem um, crea o stabilitate pe termen lung și uh, putem uh, recâștiga încrederea consumatorilor. Deci să nu mai vânăm câștiguri pe termen scurt. Trebuie să existe sancțiuni proporționale atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice. Sancțiuni adecvate și uh, informarea reprezintă un uh, factor de descurajare, cred eu, foarte binevenit. Comisia ar trebui să aibă puterea, dacă e nevoie, într-o situație de criză, într-o situație în care, să zicem, ne confruntăm cu un posibil colaps bancar, să se poate face o separare juridică de plină a unităților bancare dintr-un grup. Astfel, um, s-ar putea face o redresare și o rezoluție mai rapide. Am spus că, după părerea mea, nu este sănătos ca într-o țară băncile să dețină 835% din PIB. Este nevoie de o competiție reală pentru a preveni astfel de situații. Iar uh, ca sectorul bancar să funcționeze bine, el trebuie să ofere servicii diversificate. Am uh, pledat întotdeauna pentru diversificare mai mare, o concurență mai mare în acest sector, să se pună un accent mai mare pe nevoile consumatorilor, să avem, de ce nu, cooperative și uh, alte metode de creditare. De pildă, împrumuturile peer-to-peer, -peer, un nou model de creditare, mai ales pentru firmele mici. Și aș vrea să vedem cum putem să stimulăm acest uh, tip de împrumuturi și cum putem să um, le licențiem, pentru că ele ar reprezenta o alternativă bună pentru firmele mici care doresc să obțină finanțare. Am cerut statelor membre să se asigure că autoritățile lor de supraveghere promovează concurența în sectorul bancar. Un alt uh, lucru problematic pentru consumatori care ne-a fost adus uh, la cunoștință este că uh, consumatorii, clienții trebuie să poată trece mai ușor de la o bancă la alta. Dacă vor să-și mute conturile dintr-o bancă în alta, ei ar trebui să poată face acest lucru cu uh, un grad relativ de ușurință. Astfel, uh, putem uh, favoriza apariția unor noi concurenți în sistemul bancar. Deci eu cred că, iată, avem foarte multe piste pe care ne putem uh, focaliza atenția și am uh, discutat foarte atent uh, cu domnul comisar Barnier, am încercat să ne asigurăm că piața internă funcționează în continuare, există activități comune în toate cele 27 de țări europene în sectorul bancar. Cu toate acestea, sistemul bancar e foarte divers. Noi trebuie să respectăm această diversitate și să ne asigurăm că acolo unde e nevoie, statele membre pot să își protejeze sistemul care funcționează bine. Cam atât din partea mea. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți deputați. Doamna Luling. Doamnă președinte, trebuie să vă spun că eu uh, m-am uitat la documentul dumneavoastră și am văzut că el nu apare decât în limba engleză, nu apare nicio altă versiune, nicio altă limbă, așa că este foarte dificil acum să ne cereți să participăm la o discuție, deoarece uh, și în uh, dosarul pe italiană și în uh, dosarele pe alte limbi, documentul dumneavoastră nu apare decât în limba engleză. Deci uh, vreau să-mi explicați de ce puneți pe ordinea de zi un astfel de raport dacă dumneavoastră nu oferiți decât versiunea în limba engleză. Președinte. Doamnă Luling, noi am mai purtat această discuție, probabil că dumneavoastră n-ați fost prezentă, dar am hotărât ca discuția să se poarte pe baza textului în limba inițială, în limba engleză. Problema este că au apărut însă amendamente depuse în mai multe limbi. De aceea dumneavoastră aveți uh, acum documente în mai multe limbi, dar asta este nu uh, responsabilitatea mea, ci responsabilitatea secretariatului. Colegii au fost însă de acord uh, anterior ca pentru o dezbatere inițială să ne bazăm sigur pe textul din fața noastră. Asta nu înseamnă însă că atunci când va fi disponibilă traducerea să nu putem uh, avea o nouă discuție. Deci nu vreau uh, să vă privez de dreptul dumneavoastră democratic, doamnă Luling, de a participa la discuție. O să vă rog să dați dovadă de înțelegere. Comisia Europeană, care a dorit să vină cu o propunere în iunie-iulie, ne-a cerut de asemenea ca uh, dezbaterea noastră să fie cât mai um, timpurie, deci să putem da ocazia tuturor celor care vor să discute. Doamna Gozes. Doamna președinte, mă adresez președintei comisiei pe care dumneavoastră o înlocuiți și vreau să o susțin pe doamna Luling. Acest sistem de limbi este ca un motocompresor care nivelează totul, lăsând doar engleza pentru cei care o înțeleg. Eu nu cred că putem însă să renunțăm la limbile noastre, pentru că nu cred că Europa poate să vorbească doar într-o singură limbă. Sigur că ar fi mai uh, ușor, poate, pentru unii, dar uh, sloganul nostru conține și cuvântul diversitate, nu-i așa? Președinte, mulțumesc, domnule Gozes, o să țin cont de aceste observații și le voi transmite președintei și secretariatului ca să ne asigur că situația nu se mai repetă. Tot ce pot să vă spun este că traducerea va fi disponibilă în toate limbile până la sfârșitul acestei săptămâni, dar discuția noastră inițială de acum uh, se poartă pe baza singurei versiuni care există. Știu că toată lumea are deja formată o opinie și aș vrea să vă dau ocazia să vă exprimați această opinie, chiar dacă nu se bază strict pe raportul uh, înaintat. Deci haideți să începem dezbaterea și am luat uh, notă de uh, comentariile doamnei Luling și domnului Gozesc, că nu vreți să tolerați această situație. Doamna Vortmancol, uh, mulțumesc și aș vrea să încep prin a spune că sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei referitor la traducere. Este într-adevăr important să ne mișcăm repede cu acest raport, avem nevoie de el pentru a putea influența uh, Uh, propunerea legislativă um, pe care o va face Comisia. Însă, Știind aceste lucruri, trebuie să solicităm serviciilor să lucreze mai repede, astfel încât să putem avea aceste rapoarte în uh, limbile necesare, pentru că este o dezbatere uh, crucială. Deci aș dori să vă rog să transmiteți și acest mesaj. Apoi, în ceea ce privește conținutul substanța acestui subiect. Unul dintre aspectele esențiale din raportul dumneavoastră este dacă avem sau nu nevoie de o separare a activităților uh, băncilor noastre în Uniunea Europeană și dacă avem nevoie de legislație în acest sens. Dacă ne uităm la reformele care sunt în curs, um, la legislația adoptată, um, MIFID, EMIR, um, directiva referitoare la cerințele de capital, CRD4 și așa mai departe, cred că trebuie să mai explorăm uh, căile propuse de raportul Licanen și să ajungem la o viziune clară referitoare la reforme suplimentare necesare pe lângă ceea ce se face deja. Este important de asemenea să încercăm să obținem un cadru juridic pentru că avem nevoie de certitudine juridică, avem nevoie de ghidare pentru supraveghetorii noștri și avem nevoie de și trebuie să abordăm și rolul uh, uh, autorității bancare europene și a noului mecanism de supraveghere în uh, implementarea acestui cadru juridic. Pentru că ceea ce vedem la ora actuală, și am spus-o și data trecută, este următorul lucru. Britanicii Uh, implementează abordarea lor, uh, bazată pe structura băncilor lor. Francezii au propria lor abordare, germanii alta, uh, olandezii cu siguranță vor face și ei același lucru și acest lucru nu îi afectează numai pe ei la nivel național. De fapt, ar putea să favorizeze băncile în statele membre, însă afectează și filialele acestor bănci în alte țări. Și ceea ce vrem noi să obținem este această faimoasă piață unică referitoare la serviciile bancare. Și dacă nu trecem la acest nivel european al unui cadru juridic, la o claritate juridică, riscăm să păstrăm această fragmentare a pieței interne în loc să încurajăm activități transfrontaliere. Și este ceva grav care chiar ar putea să fie uh, un motiv pentru ca uh, anumite bănci să se retragă, să, să retragă anumite activități din anumite state membre. Acest lucru este cel mai important, mai ales la marile bănci care sunt mai complexe, care au activități mult mai importante de investiții din acest punct de vedere, uh, salut uh, raportul Licanen și analiza acestuia. De asemenea, mi se pare foarte important să și uh, folosim acest cadru juridic ca bază. În raportul Licanen, planurile de rezolvare mm, pentru bănci sunt un punct de pornire și ar trebui să fie un punct de pornire și când este vorba de reforma structurală. Din acest punct de vedere, salut um, abordarea Licanen. Însă când ne întrebăm ce vom introduce în această legislație, devine clar când este vorba de trading și de investiții. Și este clar când este vorba de activitățile clare de bancă de economii. Dar unde punem uh, marile uh, corporații. Sunt, uh, fac parte din activitatea de bancă de economii, bancă de retail și asta se întâmplă în multe state membre sau fac parte din activitatea de bancă de investiții, fond de investiții și așa mai departe, care este mai degrabă practica la Londra. Este important cum abordăm aceste lucruri. Unde, pentru că acolo unde sunt marile corporații, uh, sunt uh, diferite activități uh, ce țin de valută, mm, uh, swap-uri și așa mai departe. Acest lucru este important și pentru evaluarea de impact a comisiei. Uh, cred că comisia trebuie să se să analizeze care va fi impactul acestor lucruri. Apoi, uitându-mă la raportul dumneavoastră, când ne uităm la aliniatul 9, lucrați um, în abordarea Vickers cu această um, activitate de bancă, retail, foarte strict definită sau vă gândiți și la alte lucruri, pentru că în alte părți ale raportului spuneți că vrem să păstrăm diversitatea sistemului nostru bancar. Deci cum uh, tratăm aceste mari corporații? Anumite bănci ar trebui să poată oferi întreaga uh, paletă de servicii pentru aceste mari corporații. Deci cum abordăm aceste lucruri? Asta este interesant pentru mine în ceea ce privește raportul dumneavoastră. Și apoi, uh, rolul um, banc, autorității bancare europene și a noului mecanism de supraveghere în acest sens. Pentru că Dumneavoastră aveți linia, direcția de a face o separare clară, pornind de la premisa că este ușor de făcut acest lucru, având în vedere diversitatea sistemului bancar. Dar cred că ar trebui să ne gândim și la o abordare bazată pe principii, în care să dăm un rol mai puternic supraveghetorilor europeni și, autor- și, um, sub- și autorităților uh, europene pentru că nu totul este clarificat, există o zonă gri și cred că ar trebui să oferim anumite linii directoare supraveghetorilor în acest sens, autorităților de supraveghere. Nu mă înțelegeți greșit. Vreau ca aceste activități de uh, trading și de investiții riscante să fie separate dacă nu sunt echilibrate de activitățile de bancă de economii. Dar cred că trebuie de asemenea să ne uh, punem unele întrebări, pentru că dacă nu, nu vom obține un sistem bancar uh, echilibrat care să fie în serviciul economiei reale, ceea ce spunem că este obiectivul nostru. Cred că din acest punct de vedere trebuie să să discutăm aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește uh, guvernanța corporativă, este ultima mea remarcă referitoare la reforma structura, la partea cu reforma structurală. În ceea ce privește guvernanța corporativă, spuneți că vreți să implementați uh, um, propunerile grupului la nivel înalt, dar nu este și prima propoziție în ceea ce privește reformele structurale. A fost intenția dumneavoastră să faceți această diferență sau nu? E inter- ar fi interesant uh, de ști. De știut. Uh, am uh, câteva întrebări referitoare și la, abord, la abordarea Licanon. În ceea ce privește partea de guvernanță corporativă, cred că trebuie să completăm legislația actuală și anume cele de directiva referitoare la cerințele de capital. Care este obiectivul dumneavoastră referitor la aceste articole când spunem că de curând am adoptat sau că urmează să, abord, să adoptăm um, un acord final referitor la această directivă. Și apoi, în ceea ce privește guvernanța corporativă, vorbiți despre autoritățile naționale de supraveghere. Eu aș spune supraveghetorii europeni, um, autoritatea bancară și Banca Centrală Europeană. Știm în ce direcție se îndreaptă Consiliul când uh, suntem neatenți, deci cred că ar trebui să insistăm aici. Aștept uh, dezbaterea cu dumneavoastră și cu uh, colegii. Cred că este important să respectăm calendarul pentru că nu trebuie să-i dăm uh, muniție, uh, să-i dăm apă la moară comisiei pentru a amâna propunerea legislativă, pentru că lucrurile s-au pus deja în mișcare în statele membre. S-ar putea să fi pierdut uh, prima poziție, dar trebuie să încercăm să stăpânim situația și deci să fim rapizi. Mulțumesc, domnul Clint, în numele ALDE. Mulțumesc, Aileen. Cred că există foarte multe lucruri pozitive în raportul tău. Analiza referitor la cauzele crizei este corectă, dar numai parțial, nu este completă. Cred că trebuie să constatăm cât se poate de clar că și în uh, domeniul retail au existat foarte multe erori. Mă gândesc la criza din Spania, din Irlanda și când mă uit la situația din Cipru, asta nu are nimic de a face cu uh, băncile de investiții și cu ponderea lor mult prea mare. Este vorba de uh, o acordare de credite cât se poate de irresponsabilă și în acest caz această separare între activități nu ar fi ajutat la nimic. Bineînțeles, este corect să încercăm să facem tot ce se poate pentru a restabili încrederea pierdută în uh, domeniul bancar, pentru a stabiliza acest domeniu și pentru a uh, face ca contribuabilii să nu mai fie cei care trebuie să plătească. Mi se pare însă că avem o, uh, un, uh, un elan care nu mai este justificat. Am luat o serie întreagă de decizii deja noi, oamenii politici. Avem, uh, am crescut reg- uh, cerințele referitoare la lichidități, la capital, uh, prevederi referitor la uh, diferite instrumente și așa mai departe, dar nu știm ce fel de consecințe au aceste măsuri și deja încercăm să, să elaborăm noi instrumente. Încercăm să organizăm supravegherea în același timp și așa mai departe. Eu cred că trebuie să avem curajul să facem o pauză și să ne întrebăm ce a cauzat ceea ce am făcut până acum, unde există lacune, unde trebuie să completăm și așa mai departe. Și această completare este raportul Cannon, care a uh, a, a apărut pentru că a existat uh, raportul Falkers în, uh, în, în America, Vickers în Regatul Unit și așa mai departe și noi uh, alergăm uh, în, din urmă. Să schimbăm structura, s-ar putea, da, să fie logic. Dar dacă va și rezolva problema reală, nu știu. Pentru că problema reală constă în faptul că cultura este greșită, cultura gestiunii în bănci uh, este greșită. Și tu vorbești despre o schimbare a culturii corporative în aceste bănci. Și știm că aceast, un astfel de tip de schimbare al culturii nu intervine prin lege. Este un, un proces care durează mai mult timp. În al doilea rând, avem nevoie de căi pentru a schimba atitudinea față de risc în, ban- în bănci. Avem nevoie de o cultură a responsabilității la cei responsabili în bănci și asta lipsește. Și nu știu dacă o reformă structurală, formală a băncilor ajută. Eu am unele îndoieli. Există diferitele, diferite studii, analize uh, în acest sens dar ă, ca de obicei, cu cât mai mulți profesori și cu cât mai multe studii există, cu atât mai multe răspunsuri există. Acum există inclusiv persoane care cred că pot dovedi din punct de vedere empiric că pentru, ă, pentru domeniul financiar american ar fi fost ă, util un model de bancă universală, cum îl avem noi în Europa. N-aș ști să spun asta, eu nu sunt uh, economist, nu știu să judec asta, dar uh, trebuie să vă spun că un lucru mi-e clar, uh, soluția uh, așa de în alb sau negru nu va ajuta uh, la o schimbare a culturii și să spunem că facem o separare clară, strictă nu mi se pare cea mai bună soluție. Nu este și nici măcar nu este ceea ce pro, uh, propunea Likanen. Likanen vorbea numai de activitățile comerciale, uh, inclusiv propriile, deci uh, activitățile comerciale proprii, respectiv investițiile făcute din banii, din banii băncilor. Însă celelalte activități de investiții bancare le lasă, nu vrea să le separe, pentru că știe foarte bine că uh, clienții au nevoie de, aceast, de acest sprijin. Chiar și un uh, client de mărime mijlocie, care este totuși activ la nivel internațional, are nevoie de sprijinul băncii sale când este vorba de a uh, acoperi riscuri ce țin de uh, monedă, valută și așa mai departe. Deci, din acest uh, sens, aici, din acest punct de vedere, am unele uh, reticențe aici. Apoi, dacă ne gândim la separare, tocmai discutăm despre un subiect uh, de care se ocupă Gunnar Hockmark, și anume directiva referitoare la gestiunea crizei. Și aici este prevăzut că dacă o bancă este văzută ca uh, Uh, neputând fi uh, redresată și soluționată, atunci trebuie să se facă o separare. Dar nu știu dacă trebuie să o facem dinainte. Dacă spunem că vrem să separăm între, bănci, între activitățile de investiții și cele de retail, mă întreb dacă trebuie să o facem atât de formal sau dacă nu trebuie numai să separăm unele funcții, de exemplu, gestiunea riscului. Uh, Tocmai a apărut o nouă publicație în urmă cu câteva săptămâni din partea unei um, doamne profesor din Berkeley și o profesoară din Bonn și, solu- și ei spun că soluția nu este separarea, ci uh, să um, prevedem aceleași reguli pentru bănci uh, ca acum 100 de ani, uh, în urmă cu 100 de ani, era foarte clar că băncile trebuie să aibă 20-25% capital propriu. Când mă gândesc la Elveția, ei merg pe această cale. S-au uitat la cele, două, cele mai mari două bănci elvețiene și ele trebuie să aibă o mult mai mare proporție de capital propriu. Și pe lângă asta, instrumente de bail-in și până la urmă, ă, cu toate acestea se ajunge la aproape 20% capital propriu. Eu sunt ă, sceptic în ceea ce privește această separare obligatorie. Să ne gândim la Barclays sau la Deutsche Bank sau la Societe Generale, la BNP. Dacă în acestea se uh, separă investițiile de două, de, um, de celelalte activități, atunci am două bănci care sunt relevante pentru economie. Dacă banca de investiții are uh, dificultăți, este un risc sistemic și legiuitorul trebuie să se asigure că elimină acest, uh, acest uh, risc și că el este eliminat. Atâta timp cât nu avem un sistem de redresare și soluționare, nu știm cum uh, vor funcționa lucrurile. Știm că timp de mulți ani nu vom avea niciun fel de instrument uh, finanțat suficient pentru a putea acționa. Și încă un ultim uh, punct. Nu trebuie să cădem în capcana de a spune că activitățile de, de retail sunt lipsite de risc am văzut cât de mult risc există și în acest domeniu. Am văzut asta în uh, Spania, în alte țări. Și apoi, în ceea ce privește stimulentele, în ceea ce privește uh, guvernanța corporativă, sunt uh, de acord cu ceea ce ai spus, dar la stimulentele pe termen lung am o problemă, pentru că la CR de 4 am făcut o modificare pentru că am discutat despre cum am putea să reducem uh, primele și am ajuns la un uh, acord, să spunem că uh, primele nu pot fi mai mari decât salariul anual sau că maxim pot să fie duble dacă sunt de acord acționarii. Asta va duce la faptul că salariile, remunerația va crește și practic nu vom fi obținut nimic. Și un ultim punct la care s-a referit și antevorbitoarea mea, nu cred că ar trebui să consolidăm autoritățile de supraveghere naționale. Bine, nu asta vreau să zic așa. Bine, și ele trebuie să fie consolidate, dar important este să punem în mișcare uh, mecanismul uh, european de supraveghere. Dacă am fi avut acest, uh, acest mecanism, pot să-mi închipui că situația din Cipru nu ar fi scăpat din, de sub control. Dar oricum, se fac lucruri, sperăm, sperăm că uh, lucrurile se vor îndrepta. În orice caz, eu sunt, uh, am reticențe față de această separare propusă. Domnul Lambert, în numele verzilor. Well, Wolf, I will... Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul meu, uh, dar nu întru totul. ce a făcut uh, comisia, ce a făcut comisia Licanen este de calitate, pentru că și dacă ne uităm la alcătuirea grupului, ne dăm seama că este echilibrată. Nu ce se întâmpla la grupurile de experți în Europa, reprezentanții industriei uh, se certau și cerau un lucru, ci era un echilibru foarte bun, reprezentanții cons- uh, consumatorilor, reprezentanții industriei, era foarte echilibrată și pentru că grupul a fost bine alcătuit și diversificat, atunci uh, Iată, rezultatul a fost bun, un raport uh, echilibrat la rândul său. Înțeleg, că, înțeleg de ce spuneți că nu ar trebui să suprapunem pur și simplu straturi de legislație fără să ne gândim la impactul asupra cetățenilor, dar cred că se justifică unele măsuri în acest domeniu. Și vă dau un exemplu. Cum putem, uh, cum putem să redăm competitivitatea pieței finanțelor? În momentul în care avem instituții care sunt prea mari pentru a eșua sau importante din punct de vedere, de vedere sistemic, Asta înseamnă că nu numai suntem într-o economie de piață, avem actori pe piață care se bucură de o, o poziție de piață care nu este justificată și nici justificabilă. Și pe de altă parte avem concurenții. Wolf și ceilalți, cred că erau, cred că au fost prezenți ieri la o întâlnire la prânz uh, la Parlamentul European când un reprezentant al trezoreriei Marii Britanii a, a întrebat un reprezentant de la Deutsche Bank, banca mea favorită, la, a întrebat următorul lucru. Sunteți de acord și să ne răspundeți cu da, sau, cu da sau nu, vă rog. Sunteți de acord că banca dumneavoastră ar trebui să ar putea să trebuiască să-și financeze activitățile de pe piețele financiare și și să nu se mai bucure de prime care, uh, care se bazează pe o garantare publică. Și răspunsul a fost nu. Nu, nu vreau ca Deutsche Bahn să uh, plătească piețul preței pentru activitățile sale pe piață. Vreau să fiu subvenționat. Și ne uităm la studiile care au fost uh, efectuate de, din mediul universitar în ceea ce privește dimensiunea subvențiilor pe care le primesc aceste mari instituții prea mari pentru a eșua și uh, Uh, și, bine, dacă credem acele cifre, ne dăm seama că în Marea Britanie și în SUA subvențiile publice uh, sunt la fel de mari precum profiturile lor. Deci, dacă nu ar primi subvențiile publice, aceste instituții, care sunt prea mari pentru a ieșua, nu ar mai fi profitabile. Eu cred că asta este o, o distorsionare a pieței. Iar această industrie care joacă un rol crucial pentru buna funcționare a economiei să funcționeze uh, să, folos- să funcționeze ca o piață competitivă, nu uh, ca o industrie de tip sovietic uh, gras subvenționată, dar așa este, așa, se, așa era organizat sistemul bancar în uh, Uniunea Sovietică. Avea o bancă centrală mare care oferea lichidități celorlalte bănci de stat care funcționau în acest sistem sovietic. Și asta se, la asta asistăm la ora actuală. operațiunile LTRO. Asta s-a întâmplat cu Banca Centrală. Ce a făcut? A dat lichidități eh, tuturor băncilor din Europa, care, care funcționează ca un cartel din ce în ce mai mult. E interesant să să ne dăm seama că în momentul în care a, am înființat mecanismul de stabilitate eh, european și am instituit criteriile, vor fi tu acolo când Consiliul a vrut să se asigure că cele mai uh, importante băci vor fi supravegheate la nivelul BCE cu 120, 130 de, sau 150 de bănci din Europa, aproape 80, 88% din uh, activele totale. Păi asta ne spune ceva. Deci, uh, din punct de vedere al economiei uh, de piață, cred că e nevoie de unele reforme Eh, și uh, m-am gândit ieri la o... la o, o carte a unor cercetători de renume pe care am citit-o și m-am gândit că noi avem nevoie de reguli foarte stricte de capital și de îndatorare. Foarte... Și aici mă, mă îndrept către Vicky și uh, trebuie să ne dăm seama că Acum nu suntem acolo unde am doream să ne aflăm. Doream reguli mai stricte de capital și doream să avem standarde înalte ca în Marea Britanie. Doream reguli clare privind uh, lichiditățile, acestea au fost amânate uh, sinedie, doream limitări a ratei de îndatorare și nu am reușit să, face, să obținem asta. Da, am făcut câțiva pași înainte în ceea ce privește uh, rezolvarea problemei. Dacă avem, uh, dar trebuie ca aceste reguli să fie treptate pentru a descuraja dimensiunile prea mari. Uh, ne-am întâlnit cu unii directori din Franța uh, săptămâna trecută și noi spuneam că, că există un abuz de piață din cauza dimensiunii prea mari, dar ei ne spuneau, da, da noi concurăm cu JP Morgan și Goldman Sachs și, și așa mai departe. Deci, fie că ne place sau nu, fie că vă, vă convine sau nu, trebuie să ne lăsați să, devenim, să avem aceeași dimensiune, să fim la fel de mari ca ei. Ceea ce însemna că uh, noi suntem deasupra guvernanței, deasupra democrației și nu se poate așa ceva. Alt, uh, sunt și propuneri, sunt propuneri bune în uh, raportul Licanen, dar fiindcă se referă la instituțiile mari, să nu uităm că poți să rămâi bancă universală, nu e nicio problemă asta, timp cât nu nu se depășește o anumită limită, nu, e, nu devii o bancă prea mare. Deci da, eu, eu vreau să se mențină diversitatea mediului de afaceri, inclusiv modelul băncii universale, dar e vorba de dimensiune. Și dacă banca devine prea mare, atât de mare încât nu mai poate ieșua, atunci înseamnă că ești prea mare și e, e prea prime, e, e, ești prea mare pentru a exista și nu mai este compatibilă această bancă cu economia de piață. Iar aici sunt de acord cu liberalii uh, care spun că trebuie să ne întoarcem la concurență. Da, vorbesc serios, nu, e glum, nu glumesc. Vreau concurența, să ne întoarcem la concurență, fiindcă concurența va impune un comportament de afaceri corect și uh, va crea valoare. Da, profi, profit, profitul care să meargă mână în mână cu, uh, cu uh, valoarea în mediul de afaceri. Deci amendamentele mele se vor îndrepta în această direcție. Am vorbit despre economia de piață. Vreau să vă spun și eu, așa cum am spus și antivorbitorii mei, că avem nevoie de o piață unică în Europa. Și aici vreau să manifest unele îngrijorări, fiindcă încă de la începutul crizei monede euro am asistat la o fragmentare crescândă a pieței unice în domeniul financiar. Ce s-a întâmplat cu cifrul săptămâna trecută, care după mine este decizia cea mai irresponsabilă uh, luată de o mână de așa zici decizionare europeni și uh, de asemenea, o să vină în curând la noi și o să-i spunem asta în față, iar acest lucru nu va face decât să sporească fragmentarea pieței europene. Și uh, pe deasupra, dacă ne gândim la reforme, reforme care, care se referă la instituții sistemice transfrontaliere, în momentul în care se aplică reforme în Marea Britanie, Franța, Germania și acum în Olanda, a căror compatibilitate nu a fost încă dovedită. Ei bine, asta nu va face decât să fragmenteze și mai mult piața unică mai ales pentru instituții transfrontaliere. Cred că asta ne va face ca, ne va îngreuna posibilitatea de a reglementa aceste instituții și nu din potrivă. Iată de ce, Wolf, iată de ce cred că e nevoie de acțiune europeană acum, fiindcă dacă nu facem nimic, atunci, atunci e ca și cum le-am spune francezilor, germanilor, ați vrut să, să puneți bețe în, ro- în roate reforme europene și ați reușit. Iată de ce trebuie să avem un, niște reguli comune, fiindcă este vorba despre instituții uh, transfrontaliere cu impact paneuropean. Și cred că uh, nivelul potrivit pentru astfel de acțiuni este Uniunea Europeană și, și nu statele membre, nu la nivel național, nici pentru statele mai mari. Bun, o să mă opresc aici, fiindcă v-am spus destule astăzi, o să înaintez amendamente în acest sens și aștept cu nerăbdare o dezbatere extrem de interesantă. Sper că s-ar putea totuși să ne dăm seama că avem multe puncte în comun, atâta timp cât, cât nu vrem garantare publică pentru activitățile pieței și uh, dorim să avem o concurență reală. Vă mulțumesc! Um, I have, uh, other speakers. Um, avem uh, vorbitori înscriși la cuvânt. Domnul Hanok și dacă doriți să luați eh, cuvântul în numele grupului ECR, vă înscriu pe listă. Îmi cer scuze, dau cuvântul lui Vicky Ford din partea grupurilor, din partea grupului său, fiindcă s-a schimbat raportul din număr. Nu, nu s-a, schimbat raportul din număr, dar am, un, am niște comentarii din partea lui Said. Said spune că uh, Uh, mă mulțumește în proiectul de uh, mă la uh, în proiectul de raport. Băncile nu trebuie să beneficieze, beneficieze de subvenții fiscale. S-au discu, discutat directivele de capital și altele, dar mai este cale lungă de bătut. Separarea între tranzacțiile retail și tranzacțiile de risc este un element care trebuie analizat. În Marea Britanie avem uh, începem să aplicăm procedura de delimitare, trebuie să ne gândim și să analizăm modul în care funcționează așa ceva. Înțeleg îngrijorările Franței și Germaniei, și anume că reformele lor ar putea să fie afectate, dar trebuie să ne, să ne asigurăm că piața unică este, are, se bazează pe temelii solide. Trebuie să ne asigurăm că contribuabilii europeni nu, sunt, nu vor fi cei cărora le se va cere să salveze băncile. Apreciez referirile făcute la, la sporirea guvernanței uh, corporatiste și aș dori să discutăm posibilitatea de a, de a înainta amendamente pentru a analiza modul în care standardele de raportare internaționale subminează stabilitatea financiară. Mulți investitori sunt îngrijorați de rolul pe care îl reprezintă standarde de deficient uh, contabil și uh, rolul pe care l-au jucat în criza financiară și aș dori să discutăm uh, unele recomandări posibile pentru comisie. Aș dori să avem un sistem bancar care să fie în beneficiul consumatorilor, avem nevoie din, pentru așa ceva de o gestionare bună a riscurilor și de eh, stimulente corecte. Acum aș dori să fac eu câteva comentarii. Evenimentele din ultimele, ultimele zile din Cipru ne-au arătat că chiar și sisteme bancare, modele bancare simple pot fi riscante, iar în momentul în care depozitele sunt amenințate, opinia publică se manifestă răspicat și se face presiune pentru a proteja depozitele normale. Este în egală măsură nevoie să mm, împiedicăm contagiunea, astfel încât mm, sistemul folosit pentru depozite este diferit de altele. Iată de ce este important, este important să avem o claritate în ceea ce privește uh, uh, operațiunile de salvare și uh, un instrument pentru salvarea acționarilor principali. Mă, ne, mă dezamăgesc negocierile cu privire la directiva cerințelor de capital. Se negociază, se, se renunță la, în cadrul dialogului tripartit la folosirea uh, la folosirea fondurilor pentru salvarea acționarilor și se face referire la o, o clauză de uh, caducitate. Iar în ceea ce privește delimitarea, înțeleg ce se spune cu privire la uh, nevoia de a recunoaște diversitatea sistemului bancar. Eu am, eu am spus că nu trebuie să avem o soluție unică dacă avem bănci care sunt prea complicate pentru a fi uh, soluționată situația de criză, atunci delimitarea ar putea fi folosită la nivel individual bancar de către autoritățile bancare. Acum, în ceea ce privește salariile, tot ce, sunt de acord cu tot ce ai scris, Aileen, în ceea ce privește stimulente pe termen lung, în ceea ce privește folosirea obligațiunilor și acțiunilor și nu a capitalului, în ceea ce privește legătura între prestația pe termen lung uh, și cu uh, remunerația pe termen lung. Și am spus de multe ori că o plafonare a primelor Um, nu este s-ar putea să să nu facă decât creștere, să nu ducă decât la creșterea salariilor și, să, și plățile să se fie făcute în, în aval mai degrabă. Și nu dorim să, să ajungem la așa ceva. În egală măsură, cred că trebuie să recunoaște faptul că reglementarea salariilor bancare nu ar trebui să fie folosită ca atare și în, cel, și în alte sectoare care, unde nu există aceleași um, hazarduri morale și aceleași, um, același context. Mulțumesc că uh, ai acum cuvântul. Mulțumesc, Alin. Uh, aș dori să um, Salut uh, acest uh, raport uh, foarte bun al doamnei McCarthy, un raport care vine exact la țanc în momentul în care mai multe țări au cerut reforme bancare. Aș dori aici să sprijin ce a spus Corin și domnul Lambert și anume nevoia unei abordări europene. Această abordare europeană este necesară din două motive. Odată, fiindcă fiindcă trebuie îmbunătățite uh, textele adoptate în Franța și Germania, care nu sunt destul de îndrăznețe față de ce se întâmplă în SUA, de pildă ce s-a făcut în SUA, sau uh, ce propune raportul Licanen. S-a vorbit aici despre mizele acestui text. Eu um, consider că există două mize importante. În primul rând este vorba de reducerea riscurilor asumate de aceste bănci care sunt prea mari pentru a eșua, too big to fail, și aici domnul Lambert a, a spus foarte bine că pe de o parte trebuie să uh, Uh, punem sub semnul întrebării garantarea publică a unor activități și, în al doilea rând, trebuie să reducem uh, acest cordon umbilical care leagă um, activitățile de retail bancar uh, și cu activitățile mai puțin folositoare economiei. Iar apoi, um, cealaltă miză importantă este concurența, a spus colegul Lamberts, dar nu numai nu numai prin reducerea dimensiunii băncilor este vorba de concurență uh, prin uh, unificarea standardelor și regulilor de concurență pe piața internă, fiindcă dacă fiindcă altfel am ajunge la, la inegalitate, un, un uh, sistem inechitabil al concurenței. Deci, din ceea ce privește aspectul concurențial pe piața internă, avem nevoie de o abordare europeană și trebuie să, să obținem acest lucru foarte repede. În ceea ce privește reforma bancară, ce se poate face? Avem mai multe posibilități. Pe de o parte, uh, modelul, uh, euro, modelul american uh, nu e neapărat ce își dorește comisarul Barnier și nici direcția în care se îndreaptă Lichanen sau, sau alți reformiști bancari din, din Europa legea Falkers interzice unele activități uh, considerate prea riscante, dar, um, dar asta ține de um, shadow banking, care um, unde legislația nu este foarte solidă în Europa. Aici uh, se pune mai mult accentul pe abordarea Licanen. Noi uh, am avut ocazia să ne întâlnim cu domnul Licanen acum 10 zile și am putut să discutăm mai pe larg. Eh, eh, citim raportul domniei sale și ne dăm seama că acolo se fac două propuneri. Așa cum spune domnul Kinz, este vorba despre faptul că se dorește consolidarea exigențelor de fonduri proprii pentru bănci pe care, care pot rămâne universale, iar în acest caz, eh, dacă desfășoară activități mai riscante, vom spori cerințele de fonduri de capital proprii, dar asta, nu asta dorește, nu asta privilegiază, nu asta este cea privilegiată de Uh, Licanen. Este vorba de stabilirea de uh, filiale. Aici uh, se dorește să se mențină în sfera de supraveghere bancară activitățile care dacă aplicăm regula americană, ar ieși din supraveghere. Aici noi, stab- noi creăm filiale și încadrăm relațiile între filiale. Licanen propune ca acestea să fie foarte strict încadrate juridic între compania mamă și filiala de investiții în ceea ce privește uh, finanțarea activităților de investiții. Deci se, se taie un pic din cordonul umbilical. Raportul doamnei McCarthy este foarte interesant, fiindcă este, după mine, mai ambițios decât raportul Licanen. Uh, fiindcă uh, ne propui, propui crearea de filiale, dar în același timp propui niște cerințe de capital propriu diferite la nivelul uh, celor două entități, între uh, retailul bancar și investițiile. Acest aspect este foarte interesant și Licanen vorbește, vorbește în culise despre asta. Uh, Uh, în discuțiile bilaterale, nu în raport, dar, dar uh, vehiculează această idee la nivel bilateral și această propunere ar fi foarte binevenită din partea Parlamentului European, fiindcă cred că suntem toți pe aceeași lungime de undă aici și este important ca uh, în ceea ce privește acest raport, să se creeze o majoritate covârșitoare, fiindcă, așa cum s-a spus înainte, dacă nu facem nimic până luna iulie, atunci e limpede că nu se va, nu vom reuși nimic în afară de eh, caracterul anecdotic în ceea ce privește traducerea raportului, eh, trebuie să ne grăbim, da. Și eu, ca francofon, eh, sunt, nu sunt foarte fericit când trebuie să citesc un text în engleză, dar hai că mă obișnuiesc. E aici important să fim foarte Uh, grăbiți, fiindcă comisia trebuie să propună un text înainte de luna iulie și dacă nu se întâmplă în luna iulie, atunci nu mai facem nimic. E important ca Parlamentul European să se poată pronunța cât mai repede cu putință și cu o majoritate mare în ceea ce privește uh, o legislație care, este, care are un rol simbolic la ora actuală pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Um, uh, Mr. Schmidt. Domnul Schmidt. Tack så mycket, <clears throat> fru ordförande, fru rapportör. Jag kände mig... Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, doamnă președinte. Am auzit uh, opiniile doamnei Wortman Col, uh, ale domnului Gozes și doamnei Lulin, care ne-au încurajat cu toții să ne vorbim propria limbă, așa că am hotărât să fac același lucru în această dimineață. Totuși, la sfârșit, voi încheia în engleză. Noi uh, aici uh, ne confruntăm cu o problematică foarte complexă. Oare nu uh, mai găsim niciun fel de soluție? Singura lucru pe care îl putem face este să producem legislație în mod continuu, pentru că domnul Barnier a venit cu o listă de 35 propuneri iar o parte din aceste regulamente și proiecte de propuneri vehiculate astăzi aici nici măcar nu există, nu au caracter de lege obligatorie. Înainte ca ele să intre în vigoare, înainte să știm care vor fi consecințele lor, consecințe care ar putea fi mult mai mari decât uh, pare să înțeleagă G20, vorbim de alte legi, alte acte legislative, un act, un alt nivel uh, de acte legislative. N-ar trebui oare să ne oprim odată și să vedem mai întâi care sunt consecințele primului set de legi? Trebuie să dăm totuși dovadă de o responsabilitate. Unii mă critică pe mine pentru că sunt uh, prea prietenos în relația cu băncile, ceea ce nu e corect. Așa cum a spus domnul Lambert și cum au spus alții, eu cred că avem nevoie de bănci bune. Nu toate băncile sunt malefice, nu-i așa? și responsabilitatea noastră e să ne asigurăm că elaborăm o legislație echilibrată prin care oferim garanții, protejăm uh, consumatorii și în același timp că asigurăm funcționarea corectă a pieței. În Europa, piața se confruntă cu multe probleme actualmente. Domnul Licane ne-a spus asta el însuși. Trebuie să analizăm mai bine consecințele propunerilor noastre, să vedem care ar putea fi repercusiunile. Asta e ideea mea, nu e o idee nouă. În general, eu uh, pot să spun că îl sprijin pe domnul Clint și acum în engleză. În concluzie, m-aș referi la cele spuse de Philip. Nu știu dacă John McCain este cel care a spus că până la urmă cu toții suntem liberali. El a spus-o. John Maynard Keynes. Avem, uh, iată, un consens cu verzii și um, m-aș bucura să cred asta, Filip. Îmi place să aud uh, asta pentru că astăzi Europa are nevoie de mai multă concurență. Iar uh, o concurență nu de acest gen nu poate fi decât uh, cu sprijinul unor forțe politice de la toate capetele spectrului, inclusiv al vostru. Da, foarte interesantă dezbaterea. Doamna Ferreira. Mulțumesc, eu să vorbesc în engleză, nu pentru a marca dezacordul față de doamna Luling și domnul Gosesc, ci pur și simplu pentru că cred că e mai simplu într-o discuție tehnică să vorbesc în engleză. Aș vrea să încep prin a spune că problema este nu că suprapunem straturi peste straturi de legislație și aici uh, îi uh, răspund direct lui Ole Schmidt. Problema este nu atât uh, în ce privește straturile de legislație, ci în ce privește necesitatea acestora. Avem nevoie de ele și dacă sunt coerente. Din acest unghi ar trebui să privim. Acum, eu cred că avem nevoie de uh, noi acte legislative, în mod clar, și sunt de acord cu Liam, care spune că trebuie să dăm un semnal clar, pentru că lucrurile încă nu s-au uh, clarificat. În ce privește coerența a coerența demersurilor noastre legislative, aș avea câteva probleme pe care aș vrea să vi le expun. Și, Arlin, sper că mă vei susține. Spuneam că e nevoie de coerență. Care este viziunea noastră în momentul în care încercăm să abordăm aceste probleme? Pe piața internă nu vreau să repet cele ce s-au spus, dar vreau să subliniez că ne ia foarte mult timp să luăm măsuri. Marea Britanie dă un set de măsuri, francezii fac altceva, suedezii fac și ei altceva, dar scopul nostru al tuturor este să păstrăm piața internă. Avem nevoie de legislație la nivel european pentru că statele membre au dat deja legi și uh, nu vrem să creăm o fragmentare a pieței interne. Dacă piața internă se fragmentează, dispare concurența. Prin urmare, nevoia de legislație trebuie văzută și din acest unghi. În ce privește coerența, eu cred că avem nevoie de o viziune mai detaliată a ce, supra ceea ce vrem să facem. Eu cred că noi ar trebui să încercăm să înțelegem mai clar limitele cu care ne confruntăm atunci când uh, venim cu soluții împotriva falimentului bancar. Domnul Hochmark a vorbit despre unele dintre ele. Și să nu uităm de limitele pe care le are un instrument de tip bail-in care presupune participarea sectorului privat. Și uh, separarea sectorului de retail de celelalte sectoare este de asemenea limitată, pentru că o bancă care supraviețuiește doar prin activități de retail este și ea expusă unui risc, pentru că se poate confrunta cu probleme, așa cum au spus antevorbitorii, Într-o astfel de situație, instrumentele pe care ne bazăm noi sunt limitate. Deci, dacă e să continuăm pe această cale, eu cred că trebuie să încercăm să găsim o coerență între modul în care garantăm depozitele pe de o parte și business as usual în activitățile de retail, iar pe de altă parte în găsirea unui cadru adecvat pentru activitățile mai riscante și pentru instrumentele bail-in. Deci ce vreau eu să adaug aici la dezbatere este o nouă perspectivă asupra rezultatului final. Noi în Europa trebuie să încercăm să ne inspirăm de modelul din Statele Unite, FDIC. Atunci când o bancă uh, are probleme, ea trebuie să beneficieze de o garanție. Însă, această garanție nu poate veni de la instrumentele pe care noi le avem acum la dispoziție. Eu cred că trebuie să aducem uh, în uh, schemă două elemente noi. În primul rând să știm cât de mult ne putem baza pe schemele de garantare a depozitelor și care este evoluția acestora, ce rol pot ele juca în momentul în care trebuie salvgardate activitățile de retail și depozitele, cum le putem consolida și, în al doilea rând, care va fi evoluția autorității unice de supraveghere și autorității de rezoluție. Doar astfel putem vedea întregul cadru de uh, relații și de legături. Doar astfel putem să venim cu o soluție potrivită pentru sectorul bancar. Eu cred că nu putem să-i cerem unei țări să fie responsabilă pentru o activitate bancară care depășește de șapte, opt ori averea țării respective. ce fel de reguli, ce fel de reglementări putem noi să dăm dacă autoritatea de supraveghere unică nu funcționează la nivel național, ci la nivel comunitar, la nivel european. Va trebui să reevaluăm cât de eficientă, cât de bună este politica de concurență, pentru că dacă e să limităm uh, dimensiunea băncilor, nu știu pe ce criterii ne vom baza pe uh, mărimea țării, pe mărimea băncii sau pe dimensiunea băncii în raport cu puterea autorității de supraveghere și a fondului de rezoluție. Pentru că altfel, Vom uh, crea structuri bancare diferite, care însă nu sunt în concordanță cu piața internă și cu regulile de concurență, ci vor fi uh, în funcție de țara în care și-au ele sediul, ceea ce va duce la fragmentare și va avea un mare impact asupra funcționării pieței interne. Acestea sunt doar câteva elemente pe care eu aș vrea să le aduc în dezbatere. Eu nu aș spune că nu e nevoie de legislație, însă trebuie să vedem uh, în ce măsură legislația pe care noi o elaborăm aici e compatibilă cu celelalte domenii ale muncii noastre. Sunt uh, de acord cu cele spuse la liniatul 15. Clienții trebuie să aibă în continuare acces la fonduri și la uh, serviciile financiare, însă Trebuie să fim atenți la mecanismele de sprijin prin care se garantează accesul. Și de asemenea m-aș referi și la alineatul 26. Eu cred că trebuie să îndemnăm Comisia să prevadă nu înființarea unor autorități naționale pentru uh, rezoluția băncilor, ci înființarea unor autorități relevante, unor autorități specializate care pot să discute despre dimensiunea băncilor și uh, în rest sunt de acord cu propunerile raportoare. Mulțumesc. Domnul Hegmark. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest raport care aduce în discuție foarte multe lucruri utile. Eu sunt puțin sceptic, nu în ce privește raportul, ci în ce privește demersul nostru aici. Poate că o să sune puțin ironic, dar acum mi se pare că noi încercăm să reglementăm tot ce se poate reglementa. Dacă ceva mișcă, încercăm să-l reglementăm. Însă creșterea economică în Europa nu se va obține prin legislație. Noi uh, am încercat uh, să rezolvăm aceeași problemă pe mai multe căi uh, prin acțiuni paralele, ceea ce nu face decât să creeze și mai multe probleme. Eu cred că, mai întâi de toate, trebuie să ne amintim că în economia europeană e nevoie de foarte multă finanțare. Uneori uh, zicem că vrem ca băncile să fie foarte precaute, să nu-și asume riscuri, alteori însă vrem să-și asume riscuri și să dea credite. Întotdeauna când uh, banca dă un credit, își asumă un risc. Când uh, compania e mică și creditul e mai puțin riscant, când companiile sunt mari, creditul e mai riscant. Dar noi le cerem băncilor să-și asume riscuri și să dea credite. Așa că sunt puțin perplex. S-a spus că trebuie să existe o delimitare între retail și activitățile riscante de tranzacționare. Însă eu n-am uh, văzut o definiție clară a acestora. Se, s-a vorbit aici în, în uh, această dimineață despre problema cipriotă. Aceasta nu a apărut din cauza fuziunii celor două sectoare. Am uh, văzut că în Cipru și băncile de retail au probleme grave. Însă ar trebui să ne asigurăm că atunci când uh, încercăm să elaborăm un model bun de business, el uh, trebuie să fie viabil și pentru viitor. Eu nu cred că reușim să facem acest lucru. Da, trebuie să avem un cadru juridic care să confere mai multă claritate, mai multă certitudine. Însă să nu uităm că ne confruntăm cu o diversitate legislativă între statele noastre. Există în unele părți scheme de garantare a depozitelor, sperăm ca ele să aibă succes, mai avem apoi uh, cere de patru, care încearcă să infuzeze un grad de siguranță sistemului bancar, impunând cerințe de capital, după care Raportorul nostru ne spune că trebuie să existe un fond de rezoluție și redresare. Autoritățile să evalueze situația băncilor și să se asigure că pot fi uh, rezolvate. Uh, și acum se pare că în uh, perspectiva raportoarei, ar fi mult mai simplu pentru o rezoluție și o redresare să existe delimitarea între cele două tipuri de activități. Mie nu mi se pare că ar fi neapărat uh, garantată o redresare mai ușoară. Ce vrem este ca băncile să se dezvolte, să prospere și să îndeplinească cerințele juridice, dar nu să sfideze ideile noastre. Eu, uitându-mă în jur, văd că problema care a dus la criza financiară a fost că au, uh, n-a fost neapărat că au existat uh, activități de investiții și de retail în cadrul aceleași bănci. Dacă spunem că băncile de investiții nu au voie să facă și activități de retail, acest lucru ar fi nociv, pentru că nu ar putea atrage suficienți bani acolo unde ei sunt ușor disponibili. Problema este că noi acum încercăm să legiferăm uh, aceleași lucruri asupra cărora ne-am aplicat și în trecut. Cele de patru, rezoluție, redresare, reforma structurală a sectorului bancar. Însă, cred că ar trebui să avem o metodă mai bună, mai formalizată, să ne asigurăm că înainte să tot uh, venim cu acte legislative, să existe măcar o temelie pe baza căreia să clădim. Eu nu cred că e cea mai fericită soluție aceea de a separa activitățile de retail și cele de tranzacționare. Câte vreme nimeni nu poate demonstra că aceasta e problema sectorului bancar, eu nu cred că ar trebui să o luăm ca atare. Ar trebui să fim mai prudenți. Asta au fost cele pe care am vrut să le spun, doamna președinte, și îmi pare rău că suntem în dezacord chiar de la bun început. Vote. Well, I'm not, I'm not sorry at all. So let... Președinte, mie nu-mi pare rău deloc. O să încerc să vă răspund la câteva dintre aceste probleme. Possible for me. Voi solicita secretariatului, pentru că nu am reușit eu să fac asta în limita raportului uh, pe care pot să-l elaborez. Am să mă rog am să vă rog, am să rog secretariatul să facă o notă referitor la ce este exact în raportul Licanen, pentru că mie mi este clar că există unele confuzii referitoare la uh, ce propune Licanen. Trebuie să clarificăm acest lucru, este complicat, este un document complicat, dar trebuie să înțelegem detaliile. Aș vrea să răspund individual uh, tuturor, dar văd că multe persoane au plecat deja. Uh, Uh, nu prea pot să faci o dezbatere cu oameni care nu sunt în sală, deci sper că eventual asistenții lor uh, vor nota uh, ceea ce am de spus. Cu toate discuțiile pe care le-am avut și doamna, doamna Vortmancol a spus să avem certitudine juridică, nu putem să avem o structură voluntară, trebuie să avem o uh, Um, abordare juridică, pentru că dacă este ceva voluntar, atunci fiecare își alege ce vrea, așa cum se întâmplă și acum. Și pe asta trebuie să ne uh, concentrăm. Fie că vrem sau nu, aceste lucruri se întâmplă și nu este vorba de faptul că se va întâmpla în Regatul Unit, Franța, Germania, după cum spunea uh, doamna Wortmann-Kohl și țările de jos se, se gândesc la asta și sigur și alte țări. Cineva în ultima dezbatere, când am discutat despre asta, despre um, ce fel de reglementare am avut deja, e bine, cineva a spus n-ar fi trebuit să începem cu asta acum trei ani. Nu ar fi trebuit să începem cu o reformă structurală a sistemului bancar? Poate că dacă am fi făcut asta, toate celelalte lucruri ar fi fost deja rezolvate fără să trebuiască să elaborăm Uh, legislație separată pentru ele. Practic, ne-am luat timp să ne gândim la ceea ce trebuie să facem, dar, de fapt, uh, problema structurală ar fi trebuit să fie primul element și poate că celelalte lucruri uh, s-ar fi așezat conform acestei reforme structurale și n-ar mai fi trebuit să facem atât de multe alte acte normative pe subiecte specifice. Aș vrea să fie foarte clar că nu discutăm despre o, leg- o separare completă și juridică a băncilor. Nu, vorbim despre activități. Și nici măcar nu vorbim uh, despre a uh, separa activitățile în filiale sau uh, în diferite mm, entități, ci trebuie pur și simplu ca funcțiile să fie separate. Uh, este și ceea ce a spus uh, domnul Clint. Dumnealui spunea că este vorba și de eșecuri în domeniul uh, retail-ului. Da, și că problema este cultura. Da, exact. Acesta este motivul pentru care trebuie să ai o, separați, o separare. Pentru că nu poți să schimbi o cultură prin uh, legislație individuală, iar cultura nu se poate schimba decât printr-o uh, schimbare structurală și prin modul în care operezi. Și dacă vrei să schimbi cultura, domnul Clint are dreptate, avem probleme în uh, bankingul, uh, în uh, sistemul bancar de retail. Dar cultura este de asumare mult prea mare a riscului și ea a fost a provenit din domeniul investițiilor, dar a fost preluată în domeniul de retail. Da, am avut uh, probleme de acordare irresponsabilă de credite, dar asta a fost uh, datorată unei, uh, unei contaminări din domeniul uh, activităților de investiții. Deci dacă asta trebuie să vedem. Uh, până la urmă trebuie să ne întreb, întrebăm ce vrem să protejăm. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Cipru acum, uh, vrem să protejăm oamenii astfel încât ei să mai aibă acces la conturi, să poată să cumpere și să vândă. La ora actuală, dacă vor să vândă sau să cumpere un apartament, totul s-a oprit pentru că ei nu pot pentru că totul s-a oprit. Avem o, un mix, o amestec, un amestec între diferitele activități care nu ajută activitățile de retail. Deci dacă vrei să uh, schimb cultura, trebuie să te uiți la o separare. Pe mine nu mă deranjează că banca, că Deutsche Bank vrea să facă 75% uh, investiții, activitate de investiții și 25% activități de bancă de economii. Însă ceea ce uh, nu pot să facă este să uh, atenueze riscul de pe partea de investiții cu partea de retail pot să-și asume câte riscuri vor ei, dar până la final, până la urmă, nu trebuie să fie guvernul sau contribuabilii care plătesc pentru acest risc. Dacă eu vreau să-mi asum un risc, foarte bine, dar atunci trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru asta. Dacă, mi dacă mi-asum riscuri uh, prea mari, uh, eu trebuie să fiu cel care plătește, nu contribuabilul. Este exact ceea ce a spus și Filip. Uh, dacă ești pe, dacă ești pe piața liberă, nu trebuie, dacă într-adevăr te baza pe piața liberă, nu uh, ai solicita subvenții. Nu, cel care își asumă riscul trebuie să plătească pentru acest risc. Pentru mine este foarte clar. Acesta este motivul pentru care cred că trebuie să fim uh, foarte prudenți, nu am luat încă niciun fel de decizie fundamentală, uh, dar cred că trebuie să uh, menținem integritatea depozitelor, să menținem uh, finanțele uh, în stare de funcționare. Deci nu se poate ca parte de investiții să tragă în jos restul unei bănci. Un alt element. Cum rezolvăm problema pieței interne? Este un aspect foarte important în această situație, cred că trebuie să facem față faptului că anumite state membre vor să protejeze elementele bancare pe care vor să le protejeze, pentru că nu vor să se uh, întâlnească din nou cu situația ca riscurile prea mari să fie asumate până la urmă de către guverne și contribuabili. Dar trebuie să vedem cum să cum putem găsi un sistem, o structură, astfel încât să menținem piața internă. Și este ceva uh, la care aș vrea și ca și colegii să se gândească. Eu nu am abordat acest subiect în foarte mare detaliu, dar mi se pare destul de logic că o pierdere privată, particulară, trebuie să fie o pierdere privată nu poți să te aștepți ca investitorii să își asume profiturile și când lucrurile nu merg bine, ă, cei care sunt în ă, partea de retail să-și asume ă, costurile. Nu poți să nu poți numai să îți asumi profiturile, dar nu și riscurile. Și dacă se întâmplă asta, cum beneficiază, ce beneficii aduce asta economiei? Nu am timp să răspund la toate aspectele ridicate. Am să rog secretariatul să ne ajute să înțelegem exact ce propune Licanon. El nu propune să schimbăm structura modului în care băncile doresc să își uh, Uh, facă afacerile. Nu vrem să schimbăm modelul lor de afaceri, dar nu poți să te aștepți ca contribuabilii să subvenționeze riscul uh, excesiv asumat de bănci pe partea de uh, activita- pe activitatea de investiții. Este foarte clar că nu putem să avem în continuare situația în care depozitele au de suferit în Cipru acum, uh, oamenii, de exemplu, nu pot să, ai, să scoate niciun bani din bancă. Trebuie să ne asigurăm că în momente de criză banii curg în continuare. Datorăm asta cetățenilor, ca ei să-și poată uh, accesa conturile în situație de uh, criză. Și nu putem face asta cu structura pe care o avem acum. Deci trebuie să acționăm. Nu am putut să răspund la toate observațiile. Sper că vom putea avea o, um, o dezbatere mai lungă. Domnule Hockmark, da, aș vrea să răspund la ceea ce ați spus, pentru că mi se pare interesant. Nu cred că nimeni din această sală nu își dorește ca contribuabilii să plătească pierderile dintr-o bancă. Uh, asta este și scopul legislației pe care o discutăm uh, referitor la cerințele de capital, dar și uh, redresarea și soluționarea. Ideea principală este că acționarii trebuie să, să fie primii care își asumă riscul și apoi investitorii în bancă. Și dacă ar fi să accelerăm asta, ar, dacă ar fi să uh, separăm asta, ar fi ciudat. Dacă o bancă are activități de retail într-o parte și activități de investiții în altă parte, cine își asumă riscul pentru partea de retail? Uh, din punctul meu de vedere, toți cei care dețin banca, acționarii. Dacă este o bancă mare, vor fi mai mulți acționari. Și dacă este vorba de activități diferite, din ce în ce mai vor fi mulți acționari care își vor putea asuma uh, pierderile. Dar dacă sunt investiții foarte mari într-o bancă, unele investiții intră sub uh, problema, sub uh, activitățile de investiții, altele nu ar fi însă prevăzute la depozite. Da, doamnă președinte, există riscuri diferite în toate activitățile. Există riscuri în retail, de exemplu în domeniul imobiliar, uh, al ipotecilor. Acestea ar trebui oare să fie separate de alte activități de retail? Sau investițiile în IMM-uri ar trebui să fie uh, separate de investițiile în mari companii? din punctul meu de vedere, niciun fel de acționar și niciun uh, investitor nu ar trebui să fie scutit de dreptul de a-și, uh, asum, de a-și acoperi riscurile. Însă acum intrăm într-o etapă complet diferită. Dacă ar fi ca riscurile dintr-o bancă să fie separate, uh, protejate, atunci și asumarea riscului ar fi uh, separată. Eu cred că toți uh, acționarii ar trebui să-și asume riscul. Și dacă abordăm problema așa, mai degrabă deschidem uh, portița pentru uh, situații și mai grave. Și în Cipru vedem că problema cu băncile din Cipru nu sunt activitățile de investiții. Domnule Mitchell, mulțumesc. Pe scurt, aș vrea să vă spun cât sunt de șocat că se iau în considerare depozitele. Mi se pare că transmitem un mesaj cât se poate de greșit tuturor statelor membre și are capacitatea de a crea panică totală. Încă un punct. În ceea ce privește pierderile, am, ascultat, am auzit astăzi un anunț uh, conform căruia uh, un înalt funcționar din Banca Centrală mm, uh, irlandez are aproximativ 800 de mii de uh, euro pe an, uh, alții mai puțin care au 400 de mii pe an și uh, sol solicită dobânzi de 4,6%. Sunt persoane care sunt șomeri, nu au bani și banca ce a decis să facă este să-și distribuie um, uh, pierderile celor care sunt clienții băncii. Iar la, la conducerea băncii uh, lucrurile sunt la fel. Ce, cei mai săraci au fost uh, taxați 4,6%, în timp ce BCE oferă peste un miliard la o rata dobânzii de 1% în lichidități. Vă rog, uh, doamnă președinte, să nu ne asumăm noi toată responsabilitatea. Să nu prevedem responsabilitatea numai în lege, deci nu numai legea să fie responsabilă, să arătăm celor responsabili și obligăm să își asume responsabilitatea lor, li se pare normal să își uh, distribuie, um, să-și distribuie pierderile celor care au uh, credite ipotecare. Cred că trebuie să spunem piețelor că ne așteptăm la uh, standarde mai ridicate și că nu se poate ca uh, clienții unei bănci să-și asume pierderile ei. Doamna președinte, da, suntem cu toții de acord. Suntem acum confruntați cu nevoia de a face câteva uh, reforme structurale și reformele parțiale pe care le-am făcut nu au schimbat cultura. Este foarte clar că acest lucru nu s-a întâmplat și cred că uh, Esențial este că ceea ce cerem și ceea ce vă rog tuturor să vă rog pe toți să analizați este următorul lucru. Nu trebuie să avem un sistem uh, de piață uh, adecvat aici. Nu trebuie ca cei care se ocupă de retail să-și asume riscul și cei care uh, se ocupă de investiții să facă la fel. Eu nu cred că este cazul. Oricum, sper că vom reveni la acest subiect. Nu cred că vom avea încredere în sistemul uh, bancar dacă nu abordăm unele dintre slăbiciunile fundamentale ale acestui uh, domeniu. Sunt deschisă să vă ascult, să văd cum doriți să abordați problema, ce fel de amendamente doriți să depuneți, dar eu cred că dacă continuăm ca și până acum, lucrurile nu se vor îmbunătăți și vom sări din criză în criză pentru că, în realitate, riscul exagerat trage în jos întreg sistemul. Putem să avem diferite perspective, dar până la urmă trebuie să găsim o soluție care să se adreseze întregului sistem. Putem să analizăm și unele dintre lucrurile uh, menționate de către domnul Höckmark, să analizăm mai în uh, detaliu problemele ce țin de redresare și soluționare, dar cred că până la urmă nu este acceptabil ca contribuabilii să-și asume riscul excesiv. În regulă, să continuăm. Yes, okay. I, yes, would like to say to Ms. Aș dori să-i spun domnului Mitchell că am uh, investit în Banca Irlandei și n-am, pres, n-am pierdut până acum decât 80%. Da, deci sunt acționar, uh, eu sunt de vină, mi-asum acest lucru. Yes, well, but can I, can I suggest, Mr. I, I think every time can someone I just, speaks, it's a stronger argument for Lincoln reforms, actually. Can, da, acesta este un argument pentru reformă, fiindcă, iată, sunt trași pe sfoară acționarii peste tot. Vreau să îi sugerez să-l sune pe directorul uh, băncii irlandești și să-l întrebe uh, cum justifică primele uriașe pe care și le acordă uh, domniei sale, pe când stimabilul nostru coleg suferă pierderi uriașe. Nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva. Doamna președinte, de fiecare dată când ia cineva cuvântul, ne dăm seama din ce în ce mai mult că avem nevoie de reforme. Dar haideți să discutăm amănunt, câteva amănunte. Vreau să vă spun că termenul uh, de depunere a amendamentelor este dată de 15 aprilie. Pe 7 mai vom discuta amendamentele și pe 28 mai vom vota în comisie. Vreau să ne asigurăm că vom discuta îndelung acest subiect, uh, fiindcă îmi dau seama după discuțiile de astăzi că multe aspecte mai trebuie discutate amănunțit și vă mulțumesc, dau acum cuvântul colegului meu vicepreședinte. Here. So, thank you very much in... Mulțumesc. Mulțumesc, Alin. Trecem la următorul punct de pe ordinea de, zi, de zi. Este în prim schimb de opinii. Vă rog, liniște. Prim schimb de opinii. So the first exchange of view Prim schimb de opinii pentru bugetul 2014, mandat pentru trilog. Domnul Sven Giegold este raportor. Îi dau imediat cuvântul. I'm waiting a bit until the Aștept puțin să se liniștească colegii mei. Ah, ja, das ist doch besser. Uh, so, thanks a lot. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, uh, avizul Comisiei Econ cu privire la bugetul pentru anul viitor se știe prea bine care sunt domeniile de competență restrânse, dar uh, doresc să urmez tradiția comisiei noastre prin acest proiect de raport și aștept cu nerăbdare să aflu care sunt prioritățile dumneavoastră. Noi dorim să sporim capacitatea de acțiune a, a autorităților de supraveghere. Am reușit să consolidăm uh, autoritatea bancară europeană uh, și în uh, contextul supravegherii bancare. În trecut, proiectul de buget, proiectele de buget la comisie nu oglindeau întotdeauna dorințele celor trei agenții. Am sporit competențele agențiilor în ceea ce privește uh, elaborarea de noi standarde tehnice și am oferit uh, și alte acte delegate, astfel încât uh, trebuie să aibă capacitatea de a face acest lucru uh, cum trebuie, fiindcă altfel ne vom confrunta cu probleme mai târziu. Este deci important să dăm suficiente mijloace la dispoziție acestor agenții pentru a-și desfășura mandatul Același lucru este valabil pentru Eurostat și în ceea ce privește cooperarea fiscală internațională. În mai multe rapoarte solicităm uh, ca statisticile europene, precum și uh, cooperarea fiscală internațională să fie sporite. Iată de ce avem nevoie de capacități pe măsură pentru a asigura acest lucru. Iar în cele din urmă, cunoaștem toți situația cu care se confruntă industria financiară care um, are capacitatea de a influența procesul decizionar la Bruxelles, uh, dar societatea civilă se confruntă cu foarte multe probleme, astfel încât printr-o inițiativă transpartinică am reușit să ne asigurăm că se înființează un fond european pentru a ajuta financiar ONG-urile de la Bruxelles. Această activitate trebuie să-și poată, să poată continua. Asta am făcut până acum și cred că ar trebui să mergem pe același drum și aștept acum să văd care sunt prioritățile dumneavoastră. Vreau să vă spun în final că vreau să vizitez instituțiile relevante pentru a discuta cu acestea, a, pentru a le cere părerea în ceea ce privește bugetul și procedura bugetară ar fi binevenit ca raportorii din umbră sau oricine altcineva care este interesat să mi se alăture în la, la aceste vizite. Am vizitat, am avut deja o deplasare la Londra foarte interesantă și sperăm să continuăm cu această tradiție și în ceea ce privește noile instituții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Giggold. O să urmez uh, recomandările primite de la coordonatorul Gozes și o să vorbesc spaniolă. Dau cuvântul uh, raportorului de la Comisia pentru Buget, doamna Jensen. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint Comisia pentru Buget, unde sunt raportor pentru bugetul 2014. După cum bine știți, săptămâna trecută am votat asupra orientărilor, precum și asupra um, rezoluției privind uh, cadrul Uh, privind cadrul financiar multianual. Problema este că nu avem un uh, temei juridic deocamdată, situația deci rămâne deschisă, dar am uh, recomandat uh, comisiei să facă o propunere în luna mai, care se, se va întâmpla probabil uh, uh, la sfârșitul lunii mai, noi nu dorim ca Comisia să treacă de partea Consiliului sau uh, cu altcine, sau să ia partea altcuiva, ci să rămână la problema, la scuze, propunerea sa inițială. Mă bucur foarte uh, mult să aud ce spune domnul Giggold, care Uh, intră în, în uh, discuții aprofundate privind uh, agențiile. Am avut primul trilog ieri cu cele trei instituții, Consiliul, Parlamentul și Comisia, Parlamentul și Consiliul s-au întâlnit și au avut un, un schimb de păreri politicos în ceea ce privește calendarul și activitatea, modul în care se desfășoară acestea. S-a făcut referire din partea noastră la aceste instituții, iar Consiliul uh, spune că um, bugetul va fi redus pentru agenții, dar, dar aceste agenții, trei agenții care își asumă competențe noi, importante în ceea ce privește gestionarea crizei financiare, trebuie să ne asigurăm că acestea beneficiază de resurse suficiente pentru a-și desfășura activitatea. Vreau să vă spun că am avut o reuniune de curând cu aceste trei agenții, cu reprezentanți din partea Comisiei pentru Buget, din partea Comisiei pentru Control Bugetar, și eva, pentru a se evalua situația acestor agenții, dat fiind că agențiile au spus că există probleme cu această cofinanțare din partea bugetului european și din partea statelor membre. Unele state membre nu au bani, se pare, și se mai pune apoi problema independenței. Deci trebuie să vedem cum putem rezolva această situație. Să promovăm ideea finanțării bugete, mă scuzați, instituțiilor din bugetul european sau parțial de la bugetul european și uh, parțial prin taxe, prin, prin prelevarea de taxe, ceea ce se și întâmplă la nivel național. Deci poate am putea să avem în vedere un nou sistem pe care am putea să-l instituim în momentul în care și să ajungem la un acord privind acesta când vom discuta temeiul juridic. S-a mai ridicat și o altă problemă care, de care trebuie să ținem cont. Este vorba despre faptul că uh, organigrama nu respectă, nu corespunde nevoilor lor. Poate au suficienți bani, dar uh, conform organigramei nu pot angaja personal de care au nevoie. Deci ar trebui să avem în vedere și această problemă. În ceea ce privește procedura bugetară, desfășurarea acesteia, vom primi informații de la comisiile relevante, de la, vom primi informații de la Comisia pentru Buget, mai ales pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, unde am primit uh, și acolo uh, informații și propuneri din partea acestei comisii. Termenul limită este 29 mai în ceea ce privește aceste propuneri pe care am putea să le trimitem mai departe comisiei pentru a vedea dacă le acceptă sau nu. Trebuie deci să fim pregătiți în luna mai, dar uh, vreau să vă spun că așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu comisia dumneavoastră și alte comisii specializate. În ultimele trei runde de negocieri bugetare pentru tratatul de la Lisabona ne-am dat uh, seama că că nu se înțelege faptul că Consiliul și Parlamentul sunt pe picior de egalitate. De două ori am fost pe punctul de a nu ajunge la niciun acord și de a avea 12 uh, suplimentară, 12 minimă și uh, Consiliul a împiedicat și a blocat discuții uh, serioase acest lucru este foarte, este foarte important ca echipa de negociere să să colaboreze strâns cu comisiile specializate. Mă bucur foarte mult că mă aflu alături de dumneavoastră astăzi pentru a asculta părerile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Jensen. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Febe de la PPE. Mulțumesc. Bugetul 2014 este uh, interesant pentru că trebuie să aplicăm ceea ce am adoptat uh, pe lângă următorul CFM și așa mai departe. Având în vedere decizia Parlamentului de săptămâna trecută de la Strasburg, trebuie să ne fie foarte clar că următorii șapte ani uh, vor fi cu bugete foarte uh, economicoase, să spunem așa, deci trebuie să facem apel, uh, să luăm în considerare acest lucru. Am fost 10 ani în Comisia de Buget, uh, dragă Ane, uh, cunosc procedurile. Același lucru se referă și la proiecte pilot și la măsuri pregătitoare. Bineînțeles că este ce, ceva ce, ne-am, ce am obținut cu greu de la Consiliu, însă mă întreb ce n-am tot ce am reușit să facem prin proiecte pilot și măsuri pregătitoare. Și asta mai ales la începutul unei perioade financiare când de-abia aplicasem programele care aveau nevoie de finanțare și măsurile pregătitoare au de fapt scopul uh, să se concretizeze în programe. Mi-ar trebui să-mi explice cineva, chiar dacă cunosc foarte bine procedurile, deci cineva trebuie să-mi explice, să explice dacă asta este provocarea numărul uh, 1 pentru Parlament. Pentru mine este important, cum a spus și doamna raportor, cum sunt, uh, ce fel de fonduri sunt alocate agențiilor, uh, pentru că noi dăm din ce în ce mai multe sarcini uh, acestor agenții. Mi-amintesc că votul de săptămâna trecută la Strasburg referitor la audit, în care agenția a primit mult mai multe sarcini uh, pe care nu le-a avut înainte și dacă vrem ca aceste agenții să își poată exercita aceste noi contribuții, trebuie să le oferim mijloacele. Supravegherea bancară de la BCE va avea și ea nevo- nevoie de resurse, este o nouă sarcină și va trebui să vedem cum colaborează cu autoritatea bancară europeană, de unde vin fondurile și așa mai departe. Și va face parte din din sarcinile noastre uh, să ne asigurăm că independența BCE e asigurată, pentru că independența supraveghetorului din cadrul BCE nu poate fi asigurată dacă nu este independentă BCE. După cum spuneam, însă nu am fost la trialog, am citit numai în ziare despre toate acestea, aș vrea să analizez lucrurile mai în detaliu din fericire nu suntem o comisie care are mari uh, programe care trebuie să fie finanțate. Din acest punct de vedere suntem uh, modești în procedura bugetară, însă sunt curios uh, cum vom trece în următorul cadru financiar și sper să pot contribui cu soluții constructive. Ferber, doi ore la palabra în numele socialistas. Mulțumesc. Dau cuvântul uh, domnului Huang Nog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o salut pe doamna Jensen. Și cu, aceeași, cu același prilej doresc să salut uh, raportul grupului nostru de săptămâna trecută din uh, plenară. Profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, fiindcă acest raport este extrem de ambițios pentru bugetul 2014. Și acest uh, raport uh, reprezintă un ecou foarte bun uh, în ceea ce privește rezoluția adoptată cu privire la cadrul financiar multianual de către Parlamentul European. Situația este delicată fiindcă nu știm care va fi rezultatul negocierilor cu Consiliul, dar raportul dumneavoastră are și un plan uh, B în uh, caz de respingere, ceea ce înseamnă că revenim la plafonul pentru 2013. Nu asta este interesant în sine, este interesant faptul că poate așa se va grăbi dezbaterea cu privire la resursele proprii în, uh, la următorul Parlament care va fi ales anul viitor. Ce vreau să vă spun eu astăzi ține de competența Comisiei Econ, care își va da avizul în ceea ce privește procedura bugetară pentru 2014. Aș dori să pun accentul asupra impactului macroeconomic uh, pe care îl va avea politica bugetară comunitară dacă aceasta va fi desfășurată. Trebuie în primul rând să reamintim faptul că toate cheltuielile, uh, uh, toate cheltuielile, uh, cheltuielile publice nu au același impact macroeconomic. Trebuie să ține minte acest lucru noi care apărăm rolul politicii bugetare în nenumărate rânduri. Unele cheltuieli au un impact mai mare decât altele. Mă refer aici la cheltuielile pentru inovare și pentru cercetare și dezvoltare. Spre deosebire de cheltuielile de funcționare, acestea, primele, aduc un randament de creștere în economie. Dacă lăsăm de o parte cheltuielile de infrastructură prevăzute la uh, rubrica uh, 1A Uh, de la, din proiectul de document al Consiliului, nu ne mai rămân decât 90 uh, de miliarde anul acesta pentru inovare propriu-zis, pentru inovație propriu-zis. Această propunere a Consiliului uh, prevede 15 miliarde pentru rubrica 1A pentru anul 2014, iar ideea ar fi de a urca progresiv până la 2020, până la 21 de miliarde pentru a atinge acest nivel în 2020, dar nu este suficient, este prea puțin, eh, iar eh, aici ne uităm la concurența și competitivitatea în scăderea Europei și angajamentele șefilor de stat și de guvern care și-au asumat angajamente de a, dedica, de a dedica 3% din PIB-ul european pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare cu eh, orizont temporal 2020. La ora actuală, suntem, avem un nivel de sub 2%. Uh, Parlamentul are un rol legitim în această dezbatere și dacă obținem flexibilitatea pe care o solicităm în următorul cadru financiar, financiar multianual, atunci va trebui să reorientăm unele cheltuieli mai puțin productive câte programele uh, care sunt axate pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, în numele liberalilor are cuvântul domnului Torvalds. Domnule, domnul Torvalds. Mulțumesc. Cred că până în acest moment uh, dezbaterea a decurs foarte bine și uh, sigur eu nu sunt uh, în poziția de a vă face comentarii foarte inteligente. Domnul Gigol este cel care va desfășura expediția și va explora tot felul de posibilități. Eu voi uh, colabora în măsura în care pot. Cam atât pot să spun deocamdată. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult! În continuare îi dau cuvântul domnului Zile. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să o revăd pe Anne Jensen. Ne-am întâlnit la Comisia Transporturi pentru a discuta aceeași problematică, bugetul 2014 pentru care Anne este raportor. Nu vreau să repet uh, cele spuse cu privire la agenții, însă cred că trebuie să fim uh, foarte hotărâți, pentru că dacă vrem să acordăm uh, noi funcții, noi competențe acestor uh, agenții, trebuie să le oferim uh, și posibilitățile de îndeplinire a funcțiilor. Sau trebuie să găsim alte mijloace de finanțare, cumva. Să obținem fonduri eventual de la mediul de afaceri Eventual, uh, în sectorul feroviar s-ar putea face acest lucru și trebuie să insistăm pe resursele proprii, pentru că doar uh, astfel vom putea să ne finanțăm singuri. Și dacă trebuie să modificăm uh, cadrul juridic, o vom face. Dar, în orice caz, aceste agenții nu vor putea să-și desfășoare activitățile dacă nu le punem la dispoziție resursele necesare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Zile. Îi dăm cuvântul domnului Gigold dacă dorește să tragă concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde pe scurt. În primul rând, este clar că acest raport de data asta este foarte interesant și trebuie să ne decidem cum abordăm lucrurile la ICON. Fie facem ca și până acum, și anume ne uităm la liniile bugetare și facem o analiză a acestora sau paralel cu munca pe care o faceți dumneavoastră, putem duce din nou dezbaterea din punct de vedere economic. Am uh, pozițiile proprii, este cunoscut faptul că mi se par uh, foarte binevenite veniturile proprii. Știu că nu toți raportorii din umbră văd acest lucru la fel. Putem duce această dezbatere. Mă bucur să pot asculta cei doi poli ai dezbaterii. Observația ta mi s-a părut foarte interesantă că ar trebui la cheltuielile făcute de Uniunea Europeană să ne uităm unde sunt efecte macroeconomice. Aș vrea să văd uh, cum uh, putem analiza asta la uh, costurile pentru agricultură. Este o viziune neobișnuită pentru un socialist francez, dar putem discuta asta. Dincolo de asta, putem discuta și despre ce ar trebui să atingă un buget european la nivel macroeconomic pentru a juca un rol de echilibrare Bineînțeles, putem să ducem aceste dezbateri și chiar ar trebui să facem acest lucru, însă uh, succesul ca raportor nu îl măsur, uh, nu îl măsor uh, cu, la, în aceste dezbateri. Poate înainte de alegerile europene, cetățenii așteaptă să cetățenii se așteaptă de la noi să transmitem mesaje clare și nu, dar nuanțate în același timp Trebuie să ne gândim însă care este responsabilitatea, responsabilitatea noastră ca și comisie și să nu uităm acest uh, lucru în uh, cadrul marii dezbate referitoare la CFM. Trebuie să ne uităm ce fel de fonduri are nevoie fiecare agenție pentru a-și exercita sarcinile. Am fost ieri la trialog, uh, Marcus Ferber s-a referit la asta și pot să vă spun că prin uh, competența legislativă și, drept urmare, și, uh, drept, uh, și actele delegate nu vor fi transmise BCE, ci regulile trebuie să fie valabile pentru toate statele membre și, drept urmare, nu sunt transferate um, sarcini de la autoritatea bancară înspre BCE. BCE până acum nu avea um, competențe de supraveghere, ci numai de coordonare și de legiferare. Astăzi sau în următoarele zile va, vom ajunge la un acord la cere de patru și vom uh, avea din ce în ce mai multe acte delegate, inclusiv la audit și asta este asociat cu anumite sarcini foarte clare. Și salut ideea de a ne gândi să finanțăm uh, aceste lucruri și din alte uh, fonduri. Există din ce în ce mai des din partea agențiilor uh, propunerea de a avea bugete propriu pentru a ieși din situația de concurență din interiorul DG Piață, DG Market. Pentru că deja ne confruntăm cu problema ca statele membre că statele membre au probleme în a-și, plătea, în a-și plăti contribuțiile. Și este incredibil, asta duce la situația ridicolă în care dăm sarcini suplimentare agențiilor și uh, în același timp le, um, le micșorăm personalul. Bineînțeles, putem să ducem uh, dezbaterile macroeconomice, îmi face întotdeauna plăcere, însă nu ar trebui să um, uităm în aceste mari dezbateri um, sarcinile noastre foarte clare. Mulțumim, domnule Gigold. Vă amintesc că raportul va fi prezentat pe 17 iunie, termen pentru amendament va fi 18 iulie. Votul ar urma să aibă loc în Comisia Econ pe 5 septembrie și data pentru plen urmează să fie uh, confirmată. Atât la acest punct, trecem la următorul uh, punct din această dimineață și anume dezbaterea referitoare la amendamentele la raportul referitor la instituirea unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro. Raportor este doamna Danuta Hübner, căreia îi dau cuvântul. I, I would like... Gracias, domnule președinte. Aș vrea să vă spun pe scurt care sunt principalele elemente din raportul meu. Este un raport interimar și am hotărât să mergem uh, mai departe decât un simplu aviz uh, da sau nu. Pentru că noi credem uh, că comisia noastră, comisia Econ, poate contribui și îmbunătăți calitatea regulamentului referitor la balanța de plăți. Așa că în uh, raport am pornit de la propunerea Comisiei de modificare a regulamentului, trecerea la un set mai larg de instrumente care să fie pus la dispoziția statelor membre pentru asistență financiară. Deci împrumuturi legate de programe de ajustare macroeconomică, linii de credit de două tipuri, condiții sporite, avem uh, linie de credit condiționată cu scop preventiv și linii de credit cu condiții mai stricte. De asemenea, am fost de acord cu ideea Comisiei de a corela acest regulament cu reformele recente privind guvernanța economică și consolidarea bugetară, precum și coordonarea fiscală statele membre care nu fac parte din zona euro trebuie să fie și ele luate în considerare în uh, discuțiile privind reformele și uh, tocmai de acesta raportul meu interimar uh, face propunere pentru aceste state. Pe scurt, o propunere este că deoarece mecanismul european pentru stabilitate financiară va fi uh, oprit și rămân 10 miliarde nefolosite, am putea să le transferăm pentru a le um, transfera către instrumentul privind balanța de plăți, pentru a-i mări capacitatea. Astfel, instrumentul privind balanța de plăți ar crește de la 50 la 60 de miliarde de euro. De asemenea, propun uh, un instrument uh, suplimentar în cadrul balanței de plăți care să ajute la recapitalizarea indirectă a băncilor sub forma unui împrumut acordat statului membru cu scopul uh, de a ajuta la recapitalizarea băncilor. Am verificat, există această posibilitate la nivel juridic, la nivel formal. În momentul în care tratatul uh, privind mecanismul european de stabilitate va fi modificat pe viitor, ar trebui să prevedem posibilitatea ca și statele care nu fac parte din zona euro să beneficieze de instrumentul de recapitulare a băncilor din acest mecanism și ele eventual să poată și contribui la mecanismul european de stabilitate. Aceasta ar fi uh, însă și uh, o participare a statelor la MSU. Statele care nu fac parte din zona euro pot să participe la mecanismul de supraveghere unic și, în același timp, să vină cu contribuții financiare. Pentru recapitalizarea directă există condiții mai stricte care s-ar aplica și uh, filialelor. Regulamentul uh, este uh, o reflexie sau o, o continuare a raportului Gozes, pentru că se preiau mai multe elemente importante din raport. Eu propun însă să ne bazăm, să ne inspirăm și mai tare din raportul Gozes, pentru că există acolo instrumente și uh, elemente de asistență financiară, de guvernanță economică, de supraveghere, uh, foarte utile. Deci, uh, în uh, raportul nostru ne bazăm mai mult pe raportul Gozes decât uh, s-a bazat comisia în propunerea sa. De asemenea, am făcut o corelație și cu raportul Ferreira, mai ales în ce privește cerințele de raportare și monitorizare. Raportorii eh, din umbră au venit eh, și ei cu câteva propuneri. Eh, noi le-am analizat, am făcut propuneri de compromisuri și au rămas doar două, trei propuneri care n-au putut fi incluse în compromisuri, au rămas doar ca amendamente. Una e propunerea ca în instrumentul privind balanța de plăți să se includă un instrument uh, direct, un instrument de recapitalizare directă a băncilor, eu sunt împotrivă pentru că asta ar însemna că bugetul Uniunii Europene ar fi folosit ca garanție și um, asta ar însemna că bugetul european ar fi expus direct la riscurile pe care le uh, are, le suportă instituția financiară respectivă. Deci aceasta a rămas doar sub formă de amendament individual. În raportul Gozes exista o prevedere pe care, ă, din păcate, am văzut că a trebuit ă, să o șteargă raportorul, dar care ar fi fost interesantă era vorba despre accesibilitate doar în condiții de reformă macroeconomică, reforme structurale. E vorba despre regulamentul privind fondurile structurale. Noi uh, nu reglementăm uh, alte politici. Dacă dăm un regulament, uh, îl dăm pentru o politică, nu încercăm să modificăm alte politici ce nu țin de noi. Și ar mai fi un dezacord, care însă este unul minor, cred eu. Cu Oli Schmidt sunt un dezacord cu privire la articolul 151 și articolul 152 din tratat, în care se vorbește despre rolul partenerilor sociali și despre practicile naționale în relații contractuale. Eu am propus să optăm pentru uh, legătura care apărea și în raportul GOZES, adică să facem o referire la ambele articole și la articolul 28 din Carta Drepturilor Fundamentale în vreme ce alții colegi, Oli în special, îmi cer scuze, Oli, că te individualizez aici pe tine, dar acesta e chiar singurul dezacord uh, care a rămas între noi. Deci, cred că referirea ar trebui să se facă doar la 151 și nu la 152. Dar, în mare, am reușit să colaborăm foarte bine împreună, am reușit să extindem uh, sfera de analiză a raportului nostru și sper ca el să fie apreciat de Comisie și de Consiliu. De asemenea, Consiliul și Comisia au înțeles că trebuie să aștepte să ne finalizăm raportul. Sperăm să facem acest lucru în aprilie. Pentru că dacă facem acest lucru la timp, nici Comisia, nici Consiliul nu ne vor ignora. M-am consultat cu Comisia cu privire la fezabilitatea juridică a unora dintre soluțiile propuse și în, în mare cred că toate propunerile noastre sunt uh, sigure și întemeiate. Cam atât, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Hübner. Pentru socialiști îi dau cuvântul domnului Cutaș. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei Hübner pentru excelenta sa colaborare și pentru disponibilitatea uh, sa de a include majoritatea uh, amendamentelor pe care le-am depus la acest raport. Practic, prin amendamentele pe care le-am depus, am căutat să atrag atenția Uh, asupra impactului crizei economice globale asupra deficitului public uh, și a balanței plăților tuturor statelor membre Uniunii Europene, nu doar a celor din zona euro, și a menționat de asemenea importanța asistenței financiare pentru sprijinirea statelor uh, membre pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă de absorție a fondurilor Uniunii Europene. Un alt punct important este ameliorarea capacității de colectare și lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, precum și includerea unei clauze eh, cu privire la respectarea practicilor sistemelor naționale de formare a salariilor și respectarea articolului 151 din TFUE și a articolului 28 din Cartea eh, Drepturilor Fundamentale. Patru din amendamentele pe care le-am depus eh, au fost în colaborare cu doamna Jolie, care țin să-i mulțumesc de asemenea pentru buna cooperare. Ehm, iar amendamentele comune practic reiau uh, părți relevante ale raportului Ferreira uh, privind TUPAC. Nu în ultimul rând, uh, doresc să o felicit încă o dată pe raportoare pentru ideea creării unui instrument de recapitalizare bancară pentru statele care nu sunt încă în zona euro. Cu toate acestea, consider că un instrument de capitalizare bancară direct este de preferat și de aceea voi susține amendamentul doamnei Jolie în acest sens. Mulțumesc. Muchas gracias, señor Cutaș. În numele Mulțumesc, domnule Cutaș, pentru liberali. Domnul Oli Schmidt. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim uh, gratitudinea. Uh, Gdanutei Hübner este întotdeauna un privilegiu să lucrez cu dumneavoastră. Așa cum văd eu lucrurile, este un, un act legislativ foarte important și merge în uh, direcția cea bună și nu divizează Europa mai mult. Pentru că asta este uh, cea mai mare uh, provocare acum. Divizarea între țările care sunt și care nu sunt în zona euro. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar bineînțeles există și unele diferende. Ține de condiționalitate, am uh, discutat asta deja și cred că înțelegeți argumentele noastre. Pe de altă parte, putem să înțelegem că dumneavoastră nu vreți să fie prevăzut aici. Dar ați vorbit despre articolul 151 și 152. Poate că, și a, poate că asta este și mai important pentru că avem viziuni atât de diferite referitor la cum uh, sunt uh, cum se creează salariile și la cum se reflectă uh, aspectele sociale în societățile noastre și în statele noastre membre. Asta a fost una dintre problemele noastre principale în acceptarea pachetului celor șase măsuri pentru că a pus în pericol întregul uh, sistem. Unii uh, l-ar numi un model nordic sau orice altceva, dar uh, nu ține de politicieni să stabilească salariile, nici măcar salariile minime. Drept urmare, din punctul nostru de vedere, este un aspect vital. Și, drept urmare, dorim un vot uh, separat. Dar, de către alții, acest lucru ar putea fi văzut ca ceva fiind neimportant, însă, din punct de vedere politic, în ceea ce privește partajarea responsabilității, a modului în care funcționează piața muncii, cel puțin în țara mea acest lucru nu este minor. Dar, în general, vă mulțumesc foarte mult pentru o foarte bună pregătire a, pentru votul pe care îl vom avea astăzi. Mulțumesc, domnule Schmidt. Are cuvântul doamna Jolie, în numele verzilor. <coughs> Eh, moi je voulais... Mm, aș dori să mulțumesc și eu, doamnei Hübner, pentru acest raport excelent. Grupul meu este mulțumit de raport în forma actuală. Și vreau să vă spun că o să sprijinim uh, toate compromisurile. Aș dori să mulțumesc doamnei Hubner pentru cooperare și pentru spiritul de colaborare care a permis rezultatul la care am ajuns. Am fi dorit să se meargă mai departe în ceea ce privește două aspecte. Este vorba despre formularea din de la compromisul F. Am fi dorit ca uh, aceasta să fie mai fermă în ceea ce privește posibilitatea de recapitalizare directă a băncilor, dar până la urmă ne convine și mecanismul uh, pe care îl propune doamna Hübner. Nu înțeleg de ce doamna Hübner recomandă un vot negativ pentru, amenda, pentru amendamentul 53, care nu face decât să reia uh, în mod direct uh, poziția din raportul Gozes în ceea ce privește posibilitatea uh, ca în momentul în care se măsoară discrepanța față de programul de ajustare a țării, să vedem dacă este, care, dacă iese în afara controlului țării, putem vedea dacă, aceast, putem vedea dacă această discrepanță este rezultatul programului de ajustare în modul în care este prevăzut și acest lucru a fost votat în raportul Gozes. Acestea fiind spuse, vreau să spun că noi suntem mulțumiți de acest raport și de cooperarea cu doamna Hübner, care îi mulțumesc. Ioli, în nume de los conservadores și... Mulțumesc. Acum, în numele ECR, domnul Zile. Intervenție fără microfon a domnului Zile. Aș dori și eu să încep prin a o felicita pe doamna raportor pentru uh, rezultatele foarte bune obținute, pentru amendamentele de compromis și pentru ceea ce cred că va fi un vot de succes mâine. Compromisul C se bazează pe un uh, transfer de 10 miliarde de la uh, EFSN înspre uh, balanța de plăți, înspre acest instrument. În compromisurile E și F este vorba de recapitalizarea directă și indirectă a băncile. Mă bucur că am rămas la uh, abordarea ISM. Bineînțeles, uh, uh, la abordarea referitoare la un mecanism de stabilitate Cred că mm, recapitalizarea directă ar fi uh, cea mai bună soluție prin uh, plăți uh, suplimentare prin mecanismul de stabilitate. De asemenea, mă bucur că am menținut abordarea referitoare la fondurile structurale. Trebuie să fie schimbat regulamentul referitor la fondurile structurale. Nu se va întâmpla în timpul acestei legislaturi dar uh, în orice caz, în general, consider că este un raport foarte bun. Mulțumim, domnule Sile. Vă dau cuvântul, uh, doamna raportor, acum. Nu am foarte mult de adăugat. Nu am să înțeleg uh, de ce uh, domnul Schmidt nu poate să aibă referire la ambele articole, 151 și 152. Și dumneavoastră insistați numai asupra unui singur și spuneți că nu suntem de acord, dar nu înțeleg de ce vreți să existe referire numai la un singur uh, articol gândind, fiind vorba numai de uh, parteneri sociali, dar nu și de aranjamente contractuale. Când am discutat despre pachetul uh, celor șase măsuri, colegii dumneavoastră au insistat asupra articolului 151 de asemenea, dar cred că în general suntem de acord. De asemenea, aș dori să mulțumesc raportorilor pentru discuții și eu am învățat foarte mult, a fost un, un proces interesant eu una voi fi împotriva recapitalizării directe bazate pe acest instrument în care există o, direct, o legătură atât de directă cu bugetul european. Din toate discuțiile avute cu experți am înțeles că există anumite limite referitor la ceea ce putem uh, prelua de pe piețile, piețele financiare prin euroobligațiuni, prin garantarea prin bugetul european. Și asta mai ales dacă uh, vrem să facem recapitalizare directă în care expui uh, bugetul european riscurilor care sunt întotdeauna legate de, uh, de funcționarea instituțiilor financiare și mie mi se pare că acest risc este prea ridicat. Este singurul motiv practic pentru care sunt împotriva acestui uh, acestei recapitalizări directe, dar în general, ca principiu, consider că ar trebui să avem instrumentele care să ne permită recapitalizarea directă. Și de aceea consider, am, am venit cu această idee de a avea o, o filială a uh, mecanismului european de stabilitate. Acestea sunt uh, îndoielile mele personale și de aceea nu aș vrea ca instrumentul pentru balanțele de plăți să fie utilizat pentru capitalizare. Nu sunt împotriva recapitalizării, ci împotriva utilizării acestui instrument pentru asta. Vă mulțumim, doamnă Hübner. Cu permisiunea dumneavoastră și comisia ar dori să intervină. Am să-i dă, îi vom da cuvântul domnului Engel. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt stabi- um, Salutăm și noi munca depusă de către doamna Hübner și de către raportorii din umbră. Comisia dorește să incorporeze în cea mai mare măsură posibil uh, rezultatele raportului Gozes și să ia în considerare aspectele relevante din raportul Ferreira, știind că filozofia uh, din raportul Ferreira și din pachetul celor două măsuri a fost puțin diferită de uh, raportul Gozes. Și există unele aspecte Uh, ce țin de faptul că nu toate statele membre au ratificat uh, pactul bugetar. Unele dintre aceste elemente au fost uh, însă incorporate în legislația europeană în raportul uh, Ferreira. În ceea ce privește recapitalizarea directă a băncilor, Comisia dorește să facă tot ce este în putere pentru a duce asta în uh, trusa de unelte, de, instrument, de instrumente pe, de care dispune, recapitalizarea, mai exact, iar în ceea ce privește recapitalizarea directă, uh, împărtășim uh, îngrijorările exprimate de raportoare uh, de a introduce asta în uh, instrumentul pentru balanțele de plăți. Luăm notă de sugestia dumneavoastră referitoare la mecanismul european de stabilitate. Înțelegem că ține de statele membre, deci nu pot să vă spun prea multe despre uh, acest mecanism. În ceea ce privește articolele 151 și 152, aș vrea să fac numai două remarce în primul rând, tratatul se aplică fie că facem referire la aceste articole sau nu. Aceste articole trebuie să fie respectate de către toată lumea în orice circunstanță. Apoi, am participat la discuțiile referitoare la raportul Gozes și cei care au făcut același lucru își amintesc că Ă, formularea a fost ă, discutată și avută în vedere cu foarte multă prudență. Deci atâta timp cât parametrii raportului Gozes ă, sunt, sunt păstrați, noi am sprijini această abordare, dacă nu am avea unele dificultăți. Vă mulțumesc. Doamna Hübner, doriți să adăugați ceva? Nu. Dacă nu, încheiem cu acest punct. Votul are loc mâine la reuniunea comisiei noastre un anunț. În această după amiază vom avea un singur punct pe ordinea de zi și anume la 4 și jumătate, la 16.30, pentru că înainte de la ora 15 avem conferința președinților deschisă părților. Deci singurul uh, punct de pe ordinea de zi va fi programul Uniunii Europene de sprijinire activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020. Cu aceasta încheiem uh, pentru această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult!